Uh, good morning everybody. Um... Bună dimineața tuturor. După cum puteți vedea, mă bucur să-l avem printre noi pe domnul uh, comisar Neven Mimicea. Prezența dumnealui, bineînțeles, a atras aici și foarte mulți uh, reprezentanți ai presei. Eu unul mi-am pus cravata cea mai colorată pentru a ieși bine în fotografii. Deci îi vom răsa pe fotografi câteva secunde în plus pentru uh, imagini, după care uh, vom începe. Văd și câțiva eurodeputați care sunt practic acum uh, ascunși în spatele jurnaliștilor, ceea ce nu e tocmai obișnuit. Deci bine, toată lumea a ieșit cum trebuie în fotografii. Vă mulțumesc, stimați domn, nu văd nicio doamnă fotograf, deci vă mulțumesc tuturor. La revedere! Vă urez bun venit tuturor la acest eveniment foarte important și anume audierea de confirmare pentru numirea comisarului croat. E prima oară când țara dumneavoastră are acest post, e deci o ocazie importantă pentru Parlament, pentru Uniunea Europeană și e un privilegiu ca eu să pot conduce această reuniune. Sunt sigur că vom avea un schimb de opinii foarte uh, rodnic cu uh, domnul Mimiță. De asemenea, le urez bun venit în mod oficial și interpreților de limba croată. Pentru prima oară când uh, vom beneficia de serviciile dumnealor. Din păcate sunt undeva sus, în cabina numărul 24, însă cu toții trebuie să le facem un semn și să le mulțumim pentru prezența uh, lor astăzi aici. Acum aș avea câteva comentarii oficiale în legătură cu organizarea acestei audieri, în legătură cu responsabilitățile domnului comisar și câteva chestiuni legate de fundal. De asemenea, le urez bun venit și ascultătorilor noștri de pe internet. Această reuniune, ca toate reuniunile comisiei noastre, este transmisă pe internet, deci vreau să le să i salut pe toți cei care ne urmăresc acum pe internet. Cine știe, poate avem și un public din Croația care ne urmărește pentru prima oară. Deci nu pot să mă abțin să nu vă spun că toate reuniunile noastre sunt transmise pe internet, sunteți bineveniți să le urmăriți pe toate și sper să urmați lucrurile noastre privind protecția consumatorilor. De asemenea, avem și o notă informativă foarte utilă despre activitatea noastră, la care vă puteți abona și pe care o puteți primi uh, pe uh, e-mail. Deci aceasta a fost prezentarea comercială pentru IMCO din această dimineață. Trecem acum la treabă. Această um, audiere este organizată împreună cu Comisia de Mediu. Matias Grote, președintele acestei comisii și cu mine, am fost de acord ca noi doi, împreună cu doamna Clas, ca vicepreședinte a Comisiei uh, ENVI, deci să fie aici pentru a adresa întrebări candidatului la postul de comisar. Deci vrem uh, să știm mai mult în legătură cu aparatura medicală. Vom avea de asemenea după aceea întrebări din partea membrilor comisiei noastre. Majoritatea vor fi din partea majoritatea membrilor comisiei noastre, deoarece mm, în general uh, portofoliul dumnealui va avea de a face uh, mai ales cu chestiunile de care ne ocupăm și noi aici în cadrul Comisiei pentru Protecția Consumatorilor. Și, bineînțeles, dumnealui este responsabil și de produsele de sănătate. E, practic, activitatea noastră centrală. Conform regulilor de procedură, Parlamentul evaluează candidatul la postul de comisar pe baza angajamentelor, a independenței personale, a cunoștințelor necesare pentru acest post. Sunt de asemenea evaluate abilitățile de comunicare. Comisarul a trimis un chestionar pregătitor pe care îl aveți și dumneavoastră în dosar, aveți răspunsurile dumnealui înscris în toate limbile, aveți de asemenea și declarația privind averea personală Am primit de asemenea și o scrisoare de la președintele Comisiei Jurii pentru a examina codul de conduită și nu există nicio observație în acest uh, sens. Deci era o obligație oficială. În ceea ce prește modul în care se va desfășura audierea. Vom urmări intervențiile cu strictețe, deci vom cronometra fiecare intervenție, deoarece vrem să avem cât mai mulți uh, deputați uh, care să intervină, să adreseze întrebări. Îl voi ruga în curând pe domnul Mimița să facă o declarație la începutul audierii noastre, care să nu depășească 10 minute, după care vom avea 35 de minute de întrebări din partea coordonatorilor IMCO. Fiecare coordonator IMCO va pune o întrebare, după care vom avea și câteva întrebări suplimentare. Țin să le reamintesc colegilor și domnului comisar, care este timpul alocat. Deci, dragi colegi, aveți un minut maxim pentru întrebarea inițială, deci sper să aveți o întrebare de mare calitate. Unii au două întrebări, unor mai uh, bagă pe ușa din spate și a treia întrebare. Deci eu aș prefera să aveți o întrebare bună. După aceea aveți 45 de secunde pentru întrebări suplimentare. Însă Țin să vă reamintesc că întrebările suplimentare trebuie să aibă de-a face cu subiectul întrebării dumneavoastră inițiale. Dacă vreți să strecurați o întrebare pe un alt subiect, eu vă voi uh, atrage atenția. După care domnul Mimița va avea un, numit pentru, un minut pentru răspunsul oficial. Eu sper să ne descurcăm foarte bine în acest format. Vreau să le amintesc colegilor că mă aștept ca întrebările să se refere la domeniile de care dumnealui este responsabil. Știu că va face, dumnealui va face parte dintr-o echipă mai mare care se va ocupa de multe chestiuni, însă vă reamintesc, candidatul la postul de comisar nu se va ocupa de alimente, de siguranță alimentară, de tutun și de alte chestiuni care au de a face cu sănătatea publică. Dacă veți găsi o manieră elegantă de a face legătura între acestea și protecția uh, consumatorilor, uh, bravo dumneavoastră, însă în general vă spun, aceste domenii nu ar trebui abordate astăzi. Îmi pare rău că v-am ținut o lecție precum un învățător, însă vreau ca totul să se desfășoare într-o ordine cât mai clară. Deci vrem să putem evalua Uh, capacitățile domnului comisar, um, să vedem clar care uh, sunt acestea. Deci de aceea vă rog să vă uitați și la întrebările pe care dumnealui le-a, le-a transmis. Avem interpretare în 23 de limbi acum, cele 22 plus croata. Și pe lângă asta... Deci acestea fiind spuse, sper că totul se va desfășura cum trebuie. Să continuăm. Deci e o mare plăcere să-l rog pe domnul Neven Mimița uh, să ia cuvântul pentru prima oară în fața Comisiei pentru Protecția Consumatorilor. Chairman, honorable members, it is both a pleasure Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Este în același timp o plăcere și o mare onoare pentru mine să vorbesc în fața dumneavoastră astăzi încercând să uh, obțin uh, aprobarea dumneavoastră pentru a deveni primul membru al Comisiei Europene pentru Croația. Mă simt onorat să fiu nominalizat ca și comisar pentru protecția consumatorilor, pentru că aceasta este o șansă pentru a face cu adevărat o diferență în viețile cotidiene ale cetățenilor. Uh, dacă mă confirmați și dacă sunt confirmat, voi încerca o colaborare foarte strânsă cu Parlamentul, pentru că avem un interes comun, îmbunătățirea calității de viață a cetățenilor europeni. Este clar că avem o șansă mai bună de a face acest lucru dacă suntem împreună în aceeași barcă. Și de aceea voi încerca să găsesc consensuri între partide, între grupuri politice și naționalități. Permiteți-mi acum, vă rog, să trec la limba mea maternă, croată, în calitate de primul comisar desemnat de a pot vorbi croat așadar în Parlament. Aceasta poate că nu e chiar istoria în față, care se derulează în fața ochilor, dar sigur este o istorie în ceea ce privește ascultarea. Mulțumesc așadar. Este o zi extrem de importantă pentru toți consumatorii, atât uh, pentru cei care lucrează pentru a promova o și pentru cei care promovează o politică a consumatorului foarte coerentă. Este extrem de important așadar pentru Parlamentul European, dar și pentru comisarul desemnat și membrii în această comisie să uh, folosească această șansă în care se pot uh, găsi sinergii noi din punct de vedere social, dar și din punct de vedere al protecției consumatorilor, care sunt extrem de importanți pentru economia europeană. Este de aceea extrem de important așadar să încercăm să ne dedicăm valorilor comune să încercăm să fim uh, împreună puternici, mai ales în contextul economic actual în care Uniunea Europeană trebuie să rămână unită pentru a-și putea depăși uh, provocările din punct de vedere economic. Solidaritatea și prosperitatea economică sunt elemente cheie și în protecția consumatorilor. Aceste valori au fost cele care m-au ghidat atunci când, în Croația, am promovat primul pachet legislativ pentru, uh, pentru protecția consumatorilor și uh, când am încurajat, de asemenea, întotdeauna consumatorii uh, croați să folosească șansele uh, Uh, economiei de piață de astăzi. Voi vorbi acum engleză în continuare. Există două dimensiuni cheie la politica consumatorului. În prima este dimensiunea economică, care provine din puterea economică a consumatorilor. Cu cheltuieli uh, în valoare de 56 din PIB, la sută din PIB-ul uh, Uniunii Europene, consumatorii joacă un rol extrem de important în creșterea economică și în inovare și sustenabilitate. E un rol central în uh, folosirea potențialului total al pieței unice, așa cum s-a prevăzut în Single Market Act. Dar consumatorii nu sunt doar niște cumpărători. A doua dimensiune, în ceea ce privește dimensiunea consumatorilor, este socială, iar realizarea unor beneficii concrete, tangibile pentru consumatori ca atare este extrem de importantă. Piețele trebuie să funcționeze pentru consumatori și nu viceversa. Este extrem de important acest lucru, mai ales astăzi, când foarte mulți europeni se găsesc într-o circunstanță economică foarte dificilă. Așadar, uh, folosirea celor mai bune oportunități din toate valutele naționale sau din uh, euro, din uh, cuna sau alte vize este așadar important. Politica consumatorilor trebuie să fie, să dea o șansă consumatorilor să poată să aibă um, să încheie contracte mai bune și să aibă un potențial mai bun pe piață. Stimate domnule președinte, stimați deputați, știu că mandatul acestei comisii este limitat și sunt realist, dar pentru a putea să avem uh, cu adevărat un impact concret și pentru a arăta că politica consumatorilor poate să facă diferența chiar la fața locului, eu aș vrea, dacă sunt confirmat, să îmi ancorez agenda în agenda europeană a consumatorului și să încerc să uh, colaborez cât se poate de mult cu Parlamentul și mai ales cu uh, Comisia IMCO. Eu mă, văd, uh, mă voi înțelege ca un gardian al acestei agende pentru consumator, voi lucra împreună cu ceilalți comisari și mai ales cu vicepreședintele doamna Reding pentru a putea să verific toate aspectele acestei agende. Prioritățile mele în calitate de comisar pentru protecția consumatorilor pot fi rezumate în trei cuvinte consolidare, cooperare și comunicare. Mai întâi să mă refer la consolidarea, consolidarea cadrului legislativ, mai precis. Există mai multe propuneri foarte importante care sunt pe rol în Parlament și în Consiliu. Mă refer aici mai ales la aparatura medicală sau la diagnosticele in vitro, la securitatea produselor sau la conturile în bancă. Aș vrea să contribui cât se poate de mult pentru a, ca acestea să fie încă, totuși adoptate în timpul acestui mandat. Acolo unde legislația a fost deja adoptată, voi avea grijă ca aceasta să fie transpusă corect și implementată corect în uh, legislația națională regulile de uh, soluționare a litigilor care au fost adoptate sau și uh, legislația cu privire la produsele cosmetice sunt două exemple în acest sens. În al doilea rând, o cooperare extrem de apropiată cu partenerii va fi o parte integrantă din lucrul meu. Politica consumatorului nu poate fi de succes și nu poate aduce beneficii decât atunci când este orizontală. Este o parte integrantă mai multor politici uh, europene și de aceea trebuie să fie susținută de mai mulți parteneri uh, din diferite domenii. Voi dedica așadar foarte mult efort pentru a putea realiza aceste obiective, bineînțeles începând în comisie. Voi vorbi despre consumatori și pentru consumatori în Colegiul Comisarilor și voi încerca să creez alianțe puternice cu alți, cu alți comisari care au un impact cu portofoliul lor pe consumatori. Aș vrea de asemenea de la începutul uh, mandatului meu să mă angajez în discuții și inițiative care să poată promova interesul consumatorilor și să poată să integreze acest interes în politicile existente. În calitate de um, parlamentar aleși direct și reprezentativ pentru cetățenii europeni, dumneavoastră veți fi un partener cheie pentru mine, mai ales în cele două comisii care sunt prezente aici astăzi. Eu văd organizațiile consumatorilor ca o legătură importantă cu consumatorii și este extrem de important să avem, într-adevăr, uh, și la nivelul statelor membre, Uh, astfel de organizații care să funcționeze bine la nivel național. Dar Comisia poate să susțină aceste inițiative și eu voi fi unul dintre cei care o, o voi face. Va trebui de asemenea să cooperăm și cu partenerii internaționali precum China. Acesta este esențial pentru a ne asigura ca toate produsele care se vând în Europa și toate importurile să fie să răspundă la toate necesitățile și standardele de siguranță din Europa. Avem nevoie de siguranță ca și la sursă. Aș vrea de aceea să am și o alianță foarte bună cu industria industria să pot să susțin consumatorii și protecția consumatorului la acest nivel, dar pentru aceasta trebuie să avem aceeași bază de pornire. De aceea aș vrea să mă angajez într-un dialog uh, deschis cu reprezentanții industriei. Doamnelor și domnilor, cooperarea este extrem de importantă pentru a putea îmbunătăți ceea ce există deja. Cred că acesta este un domeniu în care trebuie să avem rezultate concrete înainte de sfârșitul anului 2014. Drepturile consumatorului, care nu sunt însă susținute, nu există de fapt în practică. De aceea este important ca această susținere să se facă în primul rând la nivel național pe piață. Dar Uniunea Europeană poate să susțină și să îmbunătățească eficiența eforturilor naționale. Aceasta s-a făcut foarte bine până acum prin intermediul rețelei de autorități naționale și în așa numitele SWIPS-uri. Scopul meu ar fi ca această susținere la nivel european să continue chiar mai departe. Aș dori foarte mult să vedem cum putem folosi această rețea pentru a avea mai multe rezultate. Putem să extindem domeniile pe care le acoperim, putem să stabilim cele mai bune practici. Aș vrea de asemenea să văd dacă așa numitele sweeps-uri pot fi extinse. Aceste măsuri ar putea aduce la rezultate foarte concrete rapid. De asemenea, cred că pe deasupra ar trebui să folosim și raportul cu privire la funcționarea și susținerea regulilor deja existente care a fost planificat pentru anul viitor. Aceasta este o oportunitate foarte bună pentru a revizui uh, cadrul actual și pentru a vedea dacă acesta este cel mai oportun. Aș vrea de asemenea să inițiez un proces de reflecție pe această temă cu împreună cu partenerii în următoarele luni. Doamnelor și domnilor, a treia prioritatea mea ar fi să comunic activ și vizibil pentru a promova politicile pentru protecția consumatorului la nivel european. Este important să se știe ce îmbunătățește de fapt viața cetățenilor pe o bază cotidiană. Aceasta se poate face printr-o informație mai țintită către consumatori care se exprimă într-un într limbaj simplu și clar. Avem nevoie de informație care să dea cetățenilor și uh, dovada și încrederea că ei sunt protejați și că au drepturi uh, clare. Este extrem de important acest lucru, mai ales pentru consumatorii care trăiesc în țări în care nu prea există o cultură a consumatorului. Există foarte multe domenii în care consumatorii pot să-și economisească bani, aș putea să-și reducă, de exemplu, costurile pentru energie, să plătească rate la bancă mai mici sau să cumpere bunuri uh, mai durabile, de calitate mai bună. Aș vrea să-mi folosesc mandatul acesta pentru a genera împreună cu partenerii și actorii din acest domeniu o conștiință clară în ceea ce privește problemele legate de consumator. Dacă reușim acest lucru, aceasta ar putea să demonstreze în final că există o valoare adăugată a Uniunii Europene pentru cetățenii în acest punct de vedere și s-ar putea de asemenea ca aceștia să-i încurajeze să voteze mai degrabă, mai mult la alegerile europene de anul viitor. Stimate domnule președinte, stimați deputați, politica consumatorului trebuie să se adapteze la realitatea care evoluează Mă refer aici la criza economică, la evoluția digitală și la piața globală care este în evoluție și ea. Dacă îmi dați o această oportunitate, eu sunt hotărât să folosesc potențialul de plin al politicilor uh, consumatorului european. Este, aceasta este cu adevărat o politică a cetățeanului și ea afectează viețile noastre cotidiane. De fapt, ea conectează Uniunea Europeană cu cetățenii. Și, de fapt, de foarte multe ori, aceasta este răspunsul la întrebarea foarte simplă care se pune de către cetățeni, ce face până la urmă Uniunea Europeană pentru mine. Vă mulțumesc pentru atenție. Well, thank you very much indeed, Consumer Designate, for uh, a very... Mulțumesc foarte mult pentru această declarație introductivă extrem de completă. Acum avem primele întrebări de la coordonatorii grupurilor politice din uh, comisia noastră, domnul uh, Andreea Schwab. Un minut, întrebare inițială, domnule Schwab. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar desemnat Nimița. Vă mulțumesc foarte mult pentru expunerea dumneavoastră. Aș vrea să-mi pun prima întrebare acum, pentru că o prioritate a comisiei eh, din care veți face poate parte, dacă sunteți confirmat, este punerea în aplicare și îmbunătățirea regulilor pieței interne, dar și, bineînțeles, celor care se referă la protecția consumatorilor. Iar Parlamentul European, în raportul cu privire la guvernanța pe piața unică, a cerut în mod expres ca să facă mai mult Comisia decât ceea ce făcea înainte adică aveți uh, acele sweeps-uri de care ați vorbit dumneavoastră și v-ați uh, exprimat despre acestea în uh, contribuția dumneavoastră în scris. Ați spus de asemenea că este nevoie de o mai bună implementare și fără noi propuneri legislative și mi se pare foarte realist. Câteodată mai puțin poate fi mai mult. De aceea aș vrea să știu din partea dumneavoastră care sunt actele legislative pe care le prevedeți pentru mandatul dumneavoastră scurt pe care vreți să le verificați, așadar, pentru a putea îmbunătăți punerea în aplicare a regulilor care se aplică pe piața internă, care în acest fel ar putea să aducă ceva, un plus pentru consumatorii europeni. Eu cred că avem nevoie de rezultate și de exemple concrete în care dumneavoastră ați dori să extindeți așa numitele SWIPs pentru a avea cu adevărat o bună implementare a actelor legislative existente. Mulțumesc! Domnule comisar de senat, vă rog două minute. Mulțumesc, domnule Schwab, pentru această întrebare. Ea îmi permite să elaborez un pic uh, ce înțeleg eu din procesul de dezvoltare a politicilor. În acest cadru, uh, locul, rolul pe care îl acordă acestui portofoliu de protecție a consumatorilor. Această protecție a consumatorilor are un caracter, are un caracter orizontal, transfrontalier, presupune o cooperare strânsă cu ceilalți colegi din uh, Colegiul Comisarilor pentru ca acțiunile pe care ei le conduc să poată să aibă un impact pozitiv asupra protecției consumatorilor, asupra intereselor acestora. Așadar, activitățile mele se vor baza foarte mult pe agenda consumatorilor. Rolul meu, așa cum îl văd eu, este acela de a fi un gardian al acestei agendei consumatorilor. Patru piloni conține ea siguranța, în primul rând, siguranța produselor, care practic intră clar în portofoliul uh, comisarului uh, pentru consumatori când vine vorba de siguranța produselor nearmonizate și care nu sunt alimentare. Aici voi lucra strâns cu comisia dumneavoastră, cu ambele comisii, de fapt, pentru a, a veni cu propuneri legislative pe dispozitivele medicale, pe diagnosticul in vitro, pe pachetul siguranță și în ce privește supravegherea pieței, dar și în ce privește conturile bancare. Pentru a face toate aceste lucruri uh, posibile în timpul mandatului actual al Parlamentului dumneavoastră, iată primele propuneri legislative. Dacă putem să mergem încă și mai departe decât ceea ce am menționat, atunci m-aș concentra pe revizuirea cooperării în domeniul protecției consumatorilor. Trebuie să lansăm un proces de revizuire împreună cu statele membre. Dacă analizele ne-o cer și ne arată, am putea împreună deci să definim o mai bună coordonare, un mai bun cadru de coordonare pentru punerea în aplicare și respectarea acestor reglementări pentru produsele noastre, siguranța lor. Deci, informarea consumatorilor va presupune și ea inițiative legislative suplimentare, însă sunt lucruri cât se poate de concrete care vor fi puse în evidență de noul comisar pe protecția consumatorilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Schwab. Suplimentar? For, for your answer, but honestly speaking, I mean... Mulțumesc pentru întrebă, pentru răspuns, însă aș dori ceva mai concret la scara statelor membre. Aveți ceva uh, în plan? Ce se va pune în aplicare? Pentru că ați spus în răspunsul scris că protecția consumatorilor trebuie să se adopteze la noi realități și să avem practic o nouă politică a consumatorilor, o nouă cultură. Cred că asta este în curs uh, Însă, de multe ori, comisarul nu poate să aibă întotdeauna o abordare holistică, orizontală. Uneori, rolul comisarului intervine decât un pic mai târziu uh, în această nouă cultură și mi-ar place să știu, mai ales în lumina noii directive privind drepturile consumatorilor, dacă nu cumva comisia nu trebuie să fie mai activă pentru o mai bună armonizare în acest domeniu ca și consumatorii să fie încă și mai conștienți de ce drepturi au. Mulțumesc! Da, într-adevăr, răspunde domnul Mimicea. Am vorbit despre ceea ce se pregătește, ce este în curs aici, la Parlament și la Consiliu, însă, bineînțeles că mă voi ocupa de tot ce înseamnă protecția consumatorilor în celelalte acte legislative, pentru ca perspectiva consumatorilor să poată să fie pusă în lumină Practic, în fiecare act legislativ în pregătire sau în curs de implementare. Asta se întâmplă cu directiva privind drepturile consumatorilor în ceea ce privește practicile comerciale necinstite în tot ce înseamnă comercializarea produselor pe internet, internet în ce privește participarea consumatorilor pe internet în sensul protecției datelor, neutralității internetului și așa mai departe. Este vorba de domenii unde situația trebuie să fie îmbunătățită. Și, de asemenea, drepturile consumatorilor vor fi evidențiate în tot ce înseamnă drepturile pasagerilor în diferitele moduri de transport. Și aici eh, voi conlucra cu ceilalți comisari pentru ca să vedem la fiecare pas legislativ care este impactul acestor acte legislative asupra consumatorilor în statele membre, dar și pe planul coordonării europene. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum trecem la doamna Gebhard. Următoarea rundă de întrebări. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Mimița, ați spus înainte... Aștept să vă puneți căștile. Deci, domnule Mimița, ați spus înainte în introducerea dumneavoastră că drepturile consumatorilor care nu sunt uh, și susținute și puse în aplicare nu există și pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Parlamentul European tratează această problemă a nerespectării drepturilor existente de mult timp. Una din posibilități este introducerea de plângeri colective la nivel european și nu mă refer aici la așa numitele class actions de tip american, ci mă refer la un sistem european de uh, plângeri colective. M-ar interesa așadar în ce măsură măsură ați fi disponibil să avansați în acest domeniu și care ar fi propunerile sau dacă ați avea propuneri pe care ar vrea să le faceți pentru ca să facem uh, progrese. Mulțumesc. Domnule comisar, vă rog. Very much, Mrs. Uh, Gephardt. Mulțumesc, doamnă Gephardt, uh, pentru că ați pus această întrebare extrem de importantă cu privire la plângerile colective care, de fapt, de mult uh, se discută și în Parlament și la Consiliu pentru a încerca să se găsească o soluție cât mai bună pentru consumatori în acest impas. Pentru a putea, într-adevăr, avea o piață unică utilă, pentru a avea o piață care funcționează și pentru ca și cheltuieli uh, și cumpărături uh, transfrontaliere să poată, poată fi posibile, trebuie ca și consumatorii să fie uh, asigurați că pot să folosească potențialul de plin al pieței uh, interne, pieții unice. Într-adevăr, plângerile colective ar putea fi un pas în această direcție. Cu siguranță veți înțelege că dacă vorbim despre o inițiativă care nu a fost încă adoptată din punct de vedere oficial, deci formal, de către Comisie și uh, la care n-am fost implicat în pregătirile ei, e destul de dificil pentru mine și oarecum nepotrivit să intru în detalii așadar pe acest uh, subiect. Dar sunt conștient că prin briefingul prin care am trecut și pregătirile pentru această sesiune, sunt conștient că va fi o, o propunere a comisiei care va fi avansată în curând și care se va referi la problema plângerilor colective într-o manieră organizată și orizontală, așa cum uh, s-a cerut de către rapoartele parlamentare pe această temă. Dacă sunt confirmat, voi uh, putea să am ocazia să analizez această propunere a Comisiei și m-ar bucura foarte mult să mă ocup de acest dosar pentru a putea vedea în ce măsură acest dosar reflectă interesele reale ale consumatorilor care ar putea avea ocazia să folosească plângerile colective pentru a evita litigiile și uh, cu siguranță pentru a evita procesele prea lungi. Însă aceasta nu este neapărat o propunere pentru a evita cazurile sau pentru a gestiona cazurile în justiție, ci e pentru a putea îmbunătăți uh, susținerea cetățenilor uh, care se află în poziția de consumatori. Aceasta va fi, deci, unul din obiectivele mele de a contribui la activitatea care s-a făcut deja în cadrul Colegiului de Comisar și care se va prezenta în curând tuturor. Mulțumesc, Evelyn Gephardt, mai are o întrebare suplimentară. Da, mulțumesc. Uh, am întrebat părerea dumneavoastră personală și anume, uitându-mă la propunerea Comisiei Europene de acum, v-am înțeles bine că, din punct de vedere personal, ați fi pentru o introducere a unei uh, astfel de propuneri. Yes, Mrs. Gephardt, I will... Da, doamnă Gephardt, vă mulțumesc. Într-adevăr, eu unul aș dori să avem un cadru pentru acțiunile comune în justiție care să respecte într-adevăr jurisdicția națională și să respecte și tradițiile juridice naționale. Un cadru care să oglindească adevăratele interese ale consumatorilor. Pentru asta mă voi lupta odată ce propunerea va ajunge uh, la dumneavoastră și mm, la mine. Deocamdată nu pot să fiu sigur uh, care vor fi detaliile, conținutul acestei propuneri, însă vă spun că mă voi strădui de fiecare dată să includ interesele consumatorilor în uh, acest cadru privind acțiunile comune în justiție. Și vom avea oricum ocazia de a discuta împreună despre această propunere. Vom vedea dacă aceasta va oglindi într-adevăr pe deplin uh, așteptările și interesele consumatorilor. Dacă într-adevăr le va proteja drepturile și le va spori încrederea în piața internă. Mulțumesc. Trecem acum la grupul ALDE. Are cuvântul acum domnul Lockegard. Mulțumesc. Bine ați venit la Bruxelles, domnule comisar. În numele grupului ALDE vă felicit pentru faptul că ați fost numit în acest post important. Vorbesc în calitate de danez. Reprezint o țară de mici dimensiuni și cred că Bruselul e locul unde ar trebui să mă aflu pentru a reprezenta cât mai bine țara. Referitor la discuția privind directiva legată de dreptul consumatorilor, s-a discutat despre nediscriminarea legată de locul de reședință. Multe companii au obligația de a vinde uneori în țări în care nu sunt prezente și unde nu cunosc legea consumatorilor. Ce credeți despre această prăpastie, despre această obligație de a vinde uh, uh, în mod nediscriminatoriu, deci neținând cont de locul de reședință? Vă mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, vă voi spune că piața unică e adesea segmentată de practici comerciale neloiale sau de anumite condiții prealabile la care recurg o serie de operatori um, o serie de operatorii prezenți pe piață. Asta e drept în ceea ce privește comerțul pe internet sau uh, atunci când achizițiile se fac în străinătate. Am avut posibilitatea de a descoperi mai multe uh, modalități de segmentare a pieței prin discriminarea în funcție de naționalitate, de locul de reședință sau prin folosirea anumitor tipuri de uh, instrumente de plată care, de exemplu, sunt emise într-o singură țară sau prin restrângerea plăților mobile. E un domeniu în care politica consumatorilor trebuie să facă tot posibilul împreună cu comisarul Barnier pentru a aborda această problemă a serviciilor financiare și a metodelor de plată. Deja există niște reguli în directiva servicii prin care uh, se cere să nu fie discriminați uh, consumatori în funcție de locul de reședință sau de naționalitate. Însă tot acolo <laughs> mai e o propoziție care spune, cu excepția situației când uh, discriminarea este justificată de criterii obiective. Deci nu avem un criteriu specific, uh, nu știm exact care sunt aceste obiective, aceste criterii obiective. Deci trebuie să ne concentrăm pe asta neapărat pentru a putea hotărâ ce anume se justifică și ce anume nu se justifică în ceea ce privește discriminarea. Însă, într-adevăr, e o problemă foarte importantă pentru piața unică și la Colegiul Comisarilor vom face tot posibilul pentru a soluționa această problemă. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Aș mai avea o mică întrebare. Pot să înțeleg din răspunsul dumneavoastră că veți fi de partea IMM-urilor în această privință. Pentru multe IMM-uri e un subiect extrem de important. De spun asta. Da, într-adevăr, trebuie să depunem toate eforturile posibile pentru ca piața internă, piața unică, să funcționeze pentru consumatori, în beneficiul consumatorilor, dar și în beneficiul IMM-urilor. Marile companii își pot purta singure de grijă, nu e o problemă. Au suficientă expertiză juridică pentru a analiza în detaliu regulile de protecție, regulile de siguranță de pe piață, însă dacă avem niște condiții uh, egale de participare în ceea ce privește metodele de plată, în ceea ce privește nediscriminarea, în ceea ce privește implicarea IMM-urilor, e clar că acestea vor avea de câștigat atât ele cât și consumatorii. Vă mulțumesc, doamna Rule. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule Mimița. Salut faptul că ați spus că uh, Punerea în aplicare a legislației va fi un centru al activității noastre viitoare. Dacă vorbim de punerea în aplicare a legislației, bineînțeles că imediat uh, vorbim și despre supravegherea pieței, care capătă o importanță deosebită în această lumină. Așteptăm de mulți ani noile propuneri ale Comisiei, care în fine au fost înaintate, salutăm acest lucru, însă am o întrebare concretă în legătură cu aceasta. Noua propunere a Comisiei uh, a mizat foarte mult pe analiza pe risc și, din păcate, lipsește definiția riscului. Nu se înțelege exact ce se înțelege prin risc în această directivă. Și ceea ce mi se pare de asemenea problematic este că principiul de precauție, care până acum a fost un element extrem de important, lipsește și el. Iată de ce întrebarea mea, dacă vreți să faceți corecturi la această legislație și dacă împreună cu Parlamentul vreți să mergeți într-o direcție de îmbunătățiri. Aș vrea să vă dau un exemplu concret. În ceea ce privește jucăriile, avem un fenomen uh, anual. Tot timpul la, de Crăciun uh, apar tot felul de scandaluri. Aceasta nu face decât să sape la încrederea consumatorului în supravegherea pieței. Cum am putea să îmbunătățim uh, supravegherea pieței? Cum am putea să ne asigurăm că nu numai de Crăciun apar astfel de fenomene, ci că verificările se fac uh, pe bază cotidiană și printr-o supraveghere bună a pieței. Aș vrea de asemenea să mai pun o întrebare suplimentară cu privire la praguri, limite. Uh, Curtea Europeană de Justiție a dat dreptate Germaniei ca în ceea ce privește uh, metalele grele din jucării să existe limite praguri mai ridicate decât la alte produse și comisia vrea să știe dacă vreau să știu dacă ar vrea să continue așa sau nu. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Rule, pentru întrebare. Într-adevăr, ați pus punctul pe unul din princip, una din principalele preocupări, siguranța produselor, siguranța din punct de vedere a sănătății. Dacă am armonizat analizele de risc la nivel european, nu am reușit să fim la fel de eficienți în dacă e să comparăm, uh, dacă e să ne comparăm cu situația actuală, când analizele de risc uh, depind de autoritățile naționale de siguranță, însă ceea ce am putea face totuși la nivel european e să îmbunătățim și că să consolidăm cadrul um, privind um, cadrul director privind analizele de risc. Ce ar fi bine, de asemenea, ar fi să îmbunătățim cooperarea între autoritățile de supraveghere a pieței. Acestea ar trebui să învețe din bunele practici, să fie identificate în primul rând aceste practici și să fie diseminate ulterior prin rețeaua acestor autorități naționale de supraveghere. Trebuie să îmbunătățim de asemenea nivelul de cooperare cu industria, Însă trebuie să o facem uh, atunci când industria înțelege și are convingerea că e important să acționeze în această privință. Trebuie, bineînțeles, îmbunătățită coordonarea la nivel național, evaluările de risc trebuie făcute într-un mod mai coordonat și există și o propunere de înființare a unui for de autorități de supraveghere naționale care vor discuta uh, în mod regulat în legătură cu toate aceste chestiuni pentru a avea un mediu sigur de comercializare a produselor pe piața internă. Doamna Rule? Vreau să vă mai pun o întrebare suplimentară, pentru că nu ați răspuns uh, exact cum vreți să definiți riscul. Mi se pare corect să nu avem o definiție împrăștiată despre aceste concepte importante și de aceea și un standard unitar despre evaluarea riscului este importantă. Dumneavoastră ați menționat un alt punct important, răspunderea industriei. Aș fi vrut să vă mai întreb și despre acest lucru. Cum vreți să implicați mai tare industria în uh, mecanismele pieței? Știți că, având în vedere costurile foarte ridicate, e important ca răspunderea să fie preluată comun despre, de către instituțiile publice și de către industrie. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc! Siguranța merge mână în mână cu știința știința și cercetarea științifică, recomandările științifice sunt cadrul cel mai bun de îmbunătățire a valorilor de risc pentru a identifica riscurile. Deci trebuie să ne bazăm pe dovezi, pe probe științifice legate de riscul pe care îl uh, presupun anumite componente, anumite caracteristici ale produselor. Deci acestea trebuie să meargă mână în mână. Îmbunătățirea evaluărilor de risc uh, are de a face cu uh, îmbunătățirea studiilor științifice din domeniu și de aceea există grupuri de lucru la comisie care se ocupă de asta și eu cred că trebuie să continuăm pe această cale pentru a avea o evaluare corectă a riscurilor care să fie mult mai bine folosită la nivel național de către autoritățile naționale de supraveghere. Așa trebuie să procedăm și aș fi foarte bucuros să pot participa și eu la aceste eforturi. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, din partea grupului CR, domnul Bilan. Mulțumesc. În numele conservatorilor și reformiștilor vreau și eu să vă felicit pentru noul post. În răspunsurile noastre în scris, ne-ați spus că veți să promovați beneficiile pe care le aduce piața unică consumatorilor. Ați spus că va fi una din prioritățile dumneavoastră. M-am bucurat să văd așa ceva. Ce beneficii concrete intenționați să promovați în ochii consumatorilor? Cum veți face asta și când? Mulțumesc, domnule Bilan. Într-adevăr, piața unică așa cum am spus de nenumărate ori, trebuie să funcționeze în beneficiul consumatorilor. Avem așa numitul Single Market Act, o lege foarte promovată aici, în Parlamentul European, în Comisia dumneavoastră. Chiar și numele Single Market Act provine de la dumneavoastră. iar politica consumatorilor și interesul consumatorilor sunt, reprezintă vectorul principal, motorul principal al pieței unice. Deci de aceea eu vreau să profit de orice ocazie, de apariția oricăror inițiativ transversale, cum ar fi semestrul european, pentru a Uh, colabora și pentru a ne distanța de simplele calcule programatice macroeconomice privind creșterea și ocuparea. Deci vreau să vedem lucrurile mai mult din perspectiva consumatorilor. Single Market Act cere acțiuni precise în 12 domenii diferite. Iar măsurile privind consumatorii reprezintă o parte din aceste măsuri. Consumatorii reprezintă o problemă orizontală care contribuie pe deplin la succesul activităților de pe piața unică. Prin urmare, multe din acțiunile concrete urmează să fie puse în practică pentru a avea o piață care să funcționeze pentru consumatori și pentru a le acorda consumatorilor un uh, loc central. Domnule Bilan. Mulțumesc uh, pentru răspuns, domnule comisar. Cum veți implica statele membre pentru a ajuta la împărtășirea acestor beneficii ale pieței unice pentru consumatori? Cum vă veți asigura că drepturile consumatorilor din multe politici sunt comunicate eficient, mai ales uh, anul viitor cu alegerile europene care ne așteaptă. Și în sfârșit, ce politici specifice pot fi folosite pentru a, a promova drepturile consumatorilor pe plan european? Mulțumesc pentru aceste întrebări. Am subliniat deja cât de importantă este coordonarea tuturor părților interesate, tuturor actorilor uh, parte și responsabil în egală măsură de eșecul sau respectiv succesul acestor măsuri. Deci cooperarea este pur și simplu foarte importantă voi consolida contactele mele cu autoritățile naționale, autoritățile de supraveghere a pieței, autoritățile de respectare a legii, pentru a îmbunătăți coordonarea activităților lor respective. Aș spune că aceasta este o politică care trebuie să aibă un caracter proactiv. Nu vreau, dacă sunt confirmat, să aștept ca statele membre să înceapă să transpună legislația UE. Nu vreau să-i aștept, deci, pe aceștia, deci să le aștept pe statele membre, pentru a pune în aplicare cele mai bune metode de cooperare în domeniul um, protecției consumatorilor. Așa, din punct de vedere proactiv, este foarte important ca aceste contacte să fie strânse și cât se poate de frecvente cu autoritățile naționale și să nu se dea impresia că ceva se întâmplă pe plan european și altceva uh, este lăsat uh, pe seama autorităților de pe plan național. Interac- interacțiunea, sinergiile sunt deosebit de importante. Mulțumesc! În sfârșit, la coordonatori urmează pentru grupul FD, domnul Pașca. A, domnul președinte, mă scuzați. Doamna Dion. Domnul Dion. Mulțumesc foarte mult. Beyong. Comisia IMCO de aici, din Parlamentul European, nu are o poziție unitară în ce privește politica consumatorilor este o politică transversală și alte comisii au un cuvânt de spus. Să vă imaginați așa un scenariu. Sunteți comisar dintr-o țară mică și coordonatorii altor politici se numesc De Cros, Barnier și așa mai departe, adică niște moștri sacri. Cum veți face ca să vă impuneți? O luați de la bază, adică pe teren acolo unde se găsesc asociațiile de consumatori, însă propunerile de text legislativ nu știm bine în ce măsură acoperă interesele asociațiilor de consumatori. Cum se va întâmpla cu influența reală a Comisiei asupra protec eh, protecției consumatorilor, asupra politicii în acest domeniu? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Într-adevăr, în timpul uh, pregătirilor pe care le-am făcut pentru această audiere, am încercat să văd care sunt acei consumatori cu care va trebui să lucrez foarte strâns pentru a pune în lumină perspectiva consumatorilor în celelalte politici. Și asta în amonte, în, politică, în procesul de punere pe picioare a politicilor, chiar de la studiul de impact și urmând, bineînțeles, procesul de colegislație cu Parlamentul. Și, practic, am numărat și e vorba de 11 colegi din Colegiul de Comisari, 11 comisari, care, într-un fel sau altul, pot să influențeze, pot să aibă un impact asupra intereselor consumatorilor în domeniile lor politice respective. Comisia, din ce în ce mai mult, conlucrează și are o abordare orizontală și nu putem să spunem că se lucrează în paralel pe vertical. E vorba de interacțiuni, de interdependență ale politicilor noastre, iar politica consumatorilor se potrivește foarte bine în acest concept de lucru al Comisiei Europene. Așadar, rolul meu și interesul meu ar fi ca să pună în evidență protecția consumatorilor în fazele cele mai timpurii ale procesului legislativ, dar și de-a lungul întregului proces legislativ și de respectarea legislației, astfel încât toate celelalte politici și măsurile aferente să fie mai acceptate, mai înțelese, mai bine înțelese de consumatori, deci de cetățeni. Și asta s-ar întâmpla cu atât mai mult cu cât aceste legislative ar reflecta, adevăr, protecția consumatorilor și uh, interesele consumatorilor. Bineînțeles că asta, ne treb- asta presupune niște instrumente pentru ca să punem în evidență adevăratele interesele consumatorilor, însă este exact ceea ce mi-aș dori în acest proces de coordonare pe care îl avem la Comisia Europeană. Mulțumesc foarte mult, domnul De Jong, o întrebare suplimentare. Da, uh, ați dat un răspuns foarte vag. Mi-ar fi plăcut să fi mult mai concret. Să ne gândim la drepturile pasagerilor. Domnul Calas este responsabil și consumatorii vor ca, indiferent de modul de transport, drepturile lor să fie aceleași. Deci, iată, interesul consumatorilor. Dacă te uiți pe product, protecția consumatorilor în perspectiva comisiei, vezi că viziunea este mult mai atomizată, mai fărămițată în acest domeniu al drepturilor pasagerilor. Deci, domnul Calas uh, are o anumită viziune, asociațiile consumatorilor uh, nu sunt deloc mulțumite de această abordare, ca să folosesc un eufemism. Mulțumesc foarte mult! Am discutat cu domnul Calas cum să îmbunătățim, uh, să consolidăm legislația actuală în domeniul drepturilor pasagerilor și ne-am pus de acord cum că e bine să avem și să facem eforturi comune, astfel încât uh, drepturile consumatorilor, interesele lor, să fie puse în centrul acestor inițiative. Iar uh, iată despre ce este vorba când vine vorba de aceste drepturi ale consumatorilor, în sensul că chiar eu am fost afectat am avut o problemă cu bagajele la aeroportul din Bruxelles. Știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat foarte recent, chiar în ajunul acestei audieri. Și asta mi arată încă o dată cât de important este să îmbunătățim drepturile pasagerilor, ca ei să poată să uh, intre în posesia pasage- uh, bagajelor, chiar dacă n-au fost uh, pierdute, au fost mai mult, să zicem, confiscate momentan. Iată, trebuie să avem niște prevederi foarte clare ca să știm cine este răspunzător când vine vorba, de exemplu, de pierderi, de uh, alte pagube și așa mai departe. Mulțumesc. Da, așteptăm să vedem uh, ce cerere ați depus în acest sens la aeroport. Domnul Pașca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, o întrebare pentru domnul comisar desemnat Mimița. În primul rând vreau să urez, vă urez dumneavoastră, cetățenilor croați, uh, un viitor prosper, un nivel de trai bune, foarte bune, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Portofelul dumneavoastră se referă la protecția consumatorilor, la comunicarea și informarea eficientă în acest sens. Vreau să vă întreb ce pași veți urma în acest sens. Yes, thank you very much, first of all, for welcoming Croatia for... Uh... Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ne faceți aceste urări și întâmpinați cu bucurie Croația în uh, familia europeană. Uh, într-adevăr, am urmat acest cel uh, timp de ani de zile, de zeci de ani și iată, în sfârșit, devine realitate. Îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni, inclusiv a cetățenilor croați, foarte în curând, este o parte foarte importantă din politica europeană pentru consumatori. Iată de ce trebuie să ne bazăm pe aceste, acești piloni ai politicii respective, în sensul că nu putem să sacrificăm nivelul de siguranță actual al produselor pe piață. Cetățenii, consumatorii noștri trebuie să fie conștientizați, trebuie să știe și să poată să acționeze pentru protecție drepturilor lor. Iată de ce ne dorim ca politica consumatorilor să fie integrată în toate celelalte domenii politice, dar și în tot ceea ce înseamnă activitățile și măsurile pieței unice pe care le promovăm, pentru ca piața internă să devină o realitate. În ce privește drepturile consumatorilor, am încercat să vă explic deja cât de departe voi merge împreună cu vicepreședintea Reding în sensul îmbunătățirii drepturilor consumatorilor cadrului respectiv și dacă voi fi confirmat în funcție, voi avea sarcina specifică de a veghea la punerea în aplicare și respectarea drepturilor consumatorilor. Mă voi asigura că măsurile respective vor fi luate pe plan european și vor fi aplicate așa cum trebuie, în mod concret, pe plan național. Mulțumesc! Comisar, dôležitou oblasťou ochranii spotrebiteľských prav. Mulțumesc, domnule comisar, mai vreau să adaug ceva. Cred că o rezolvare a litigiilor foarte rapidă este tot parte din drepturile consumatorilor. Sunteți gata să informați pe cetățeni uh, despre uh, această problemă cât se poate de repede? Da. Într-adevăr, spune domnul Mimița, voi uh, considera că o informare bună a consumatorilor și o nu, nu încărcare cu informația a consumatorilor este felul potrivit de a-i uh, ține la curent. Aceasta înseamnă și un limbaj cât se poate de simplu pentru ca drepturile lor să fie înțelese și pentru ca uh, puterile lor să fie înțelese mai bine de către consumatori. Cred că acestea sunt acțiunile pe care trebuie să ne concentrăm. În acel sens, aș dori să fiu uh, o parte importantă din eforturile comune care ar putea să ducă politicile consumatorilor la politici mai eficiente. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Aceasta încheie runda de coordonatori și vreau să mulțumesc deputaților care au fost extrem de preciși cu timpul. Am avut uh, răspunsuri foarte interesante, dar câteodată un pic cam lungi, deci uh, mi-e teamă că trebuie să încerc să folosesc acest ciocan pentru ca să meargă mai repede la răspunsuri domnul comisar. Bine, trecem acum la următoarea rundă, vorbitor din partea comisiei. E vorba de Filip Juvin, Antonio Corea de Campos, domnul Plenkovic din Croația, doamna de Moze și doamna Tunund Honstein. Deci vom începe cu domnul Juvin, o întrebare de un minut. Vă rog, domnule Juvin. Domnule comisar, Aș dori și eu să vă urez bun venit și să vă felicit pentru că țara noastră frumoasă a intrat în Uniunea Europeană. Aș vrea să revin la o întrebare pe care a pus-o doamna Gebhardt cu privire la plângerile colective. În 2012, în februarie, Parlamentul a susținut instaurarea unui astfel de sistem cu condiția să existe garanții. Însă acest sistem este indispensabil pentru că consumatorii trebuie să fie protejați, există legislații uh, naționale foarte diferite, dar chestiunea garanțiilor este extrem de importantă și doamna Gebhardt v-a întrebat dacă sunteți dumneavoastră personal, nu comisia, pentru un astfel de sistem. Ați spus că da, sunteți de acord cu două condiții. Prima, ați spus dumneavoastră, să apere interesele consumatorilor. Suntem de acord că acesta este principiul important. Și a doua condiție, ați spus dumneavoastră, voastră este să, cu condiții să se respecte uh, corpus jurisul național Permiteți-mi să vă spun foarte politicos, însă că aici ne luptăm uh, cu corpurile juridice, cu instanțele juridice la nivel național în mod permanent și în momentul în care se instaurează o legislație europeană și dacă, se, uh, se, dacă atunci se vorbește de apărarea legislației naționale, avem o problemă. Deci care este, după părerea dumneavoastră, garanția care este necesară și cum credeți dacă, că se poate extinde această plângere colectivă și pe mediu? Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule Juva, pentru că v-ați întors la problema plângerilor colective, care este într-adevăr o problemă foarte importantă în legătură cu încrederea consumatorilor în general. Aș dori din nou să vă cer uh, înțelegerea dumneavoastră pentru faptul că nu pot să intru în detaliile unei propuneri care nu a fost încă formulată în mod uh, cuprinzător de către comisie, dar vreau să repet încă o dată că sunt într-adevăr favorabil, uh, dacă sunt, voi fi confirmat și voi fi pentru o abordare coerentă și uh, orizontală în ceea ce privește protecția consumatorului uh, și competiția, concurența, protecția mediului, cele mai bune practici la, în ceea ce privește tradițiile naționale legale. Există tradiții legislative naționale în ceea ce privește plângerile colective care arată că problema litigilor ar putea să fie evitată de, uh, cu ajutorul acestor instrumente. Deci aceste uh, garanții pe care am putea să le deducem din cele mai bune practici în legislația națională ar putea să fie o parte din inițiativa plângerilor colective. Aș vrea de asemenea să subliniez că trebuie să fim realiști, trebuie să respectăm tradițiile diverse în Uniunea Europeană din punct de vedere legislativ și trebuie să o luăm uh, încetișor pentru ca fiecare pas pe care îl facem să ne facă să rămânem totuși pe un tărâm cât se poate de sigur. Această propunere de a încerca să abordăm toate îngrijorările este foarte bună, dar trebuie să rămână realistă, mai ales în faza actuală. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. O remarcă din partea mea în continuare. În legătură cu respectarea legislației naționale, care mi se pare indispensabilă, suntem cu toții conștienți, câteodată însă este folosită ca un alibi pentru ca să nu se avanseze în ceea ce privește mm, legislația europeană. Deci nu trebuie să fim chiar uh, fraieri. Înțeleg um, că este dificil să-mi răspundeți la întrebarea următoare, dar este importantă. Ne teamă în momentul de față ca, ca și în uh, Statele Unite să existe un fel de interes de dobândă de uh, sancțiune, așa numitele uh, daune, rate care se creează în urma unor, da, se, care creează daune, așadar rate care creează daune din cauza unor uh, acțiuni uh, nepotrivite din partea consumatorilor. Da, mulțumesc. Uh, înțeleg că doriți să vezi din nou uh, părerea extrem de precisă a unui comisar desemnat pe această chestiune. Foarte delicată, însă această chestiune a fost foarte delicată, în primul rând, pentru că nu s-a ajuns la un consens în ceea ce privește rolul său și cadrul în care să se desfășoare. Încerc să fiu puțin mai precis, uh, fiind dat că mi-ați cerut-o. Se pare că ceea ce trebuie noi să facem împreună este să încercăm să evităm acțiuni punitive de acest tip în ceea ce privește inițiativa plângerilor colective. Aceasta este ceea ce cred eu că trebuie să facem și ceea ce putem să facem și ceea ce eu, în calitate de comisar uh, pentru protecția consumatorului, și politicile din domeniul protecției consumatorilor, cred eu că va fi important să facem. Împreună cu toți cei care au ceva de zis, bineînțeles, în uh, plângerile colective, la nivel național sau la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Corea de Campos. Bună ziua! Bun venit, domnule comisar Mimița! Mă bucur să fi făcut parte din misiunea care a vizitat Croația din partea Comisiei INCO. În ceea ce privește satisfacția consumatorilor, protecția consumatorilor în legătură cu piața energetică, am o întrebare. În momentul de față, satisfacția consumatorilor pe această piață este foarte mică, prețurile cresc și această tendință va continua și în anii următori. Știm că există taxarea directă și indirectă prin intermediul facturilor către consumatori și că costurile sunt transferate de la consumatorii mari la consumatorii mici, creând o distorsiune pe piață și expunând menajele la această tendință. De aceea este mai necesară o protecție a consumatorilor pe piața energetică pentru binele cetățenilor. Care sunt măsurile pot, care pot fi luate pentru a îmbunătăți transparența prețelor și pentru a simplifica aparența și uh, forma facturilor în domeniul energetic. Ce poate face Europa împreună cu statele membre pentru a proteja consumatorii vulnerabili? Mulțumesc! Domnul comisar, mulțumesc foarte mult pentru că ați pus această întrebare. O întrebare care are un impact direct pe viața noastră cotidiană, mai ales în acest moment uh, în care consumatorii foarte mulți dintre ei uh, în domeniul acesta sunt vulnerabili, în domeniul energetic și al gazului. Există două tendințe pe piața energetică. Pe de o parte, procesul cre uh, prețurilor crescânde pentru energie din cauza prețului la combustibil, care crește din cauza investițiilor suplimentare, energiile regenerabile și în uh, scăderea emisiilor de dioxid de carbon și alte inițiative care sunt decurg din cerințele impuse pe piață tuturor actorilor. În acest context, de asemenea, trebuie să nu uităm că prețurile de retail pentru energie corespund uh, costurilor ongro, uh, dar prețurile de retail n-ar trebui să crească mai mult proporțional decât uh, obiectivul prevăzut în, pentru creșterea prețurilor ongro. Acest, uh, această tendință nu este favorabilă unei piețe mai atractive pentru cetățeni. Trebuie să încercăm să explorăm beneficiile pentru concurența pe piață ale unui pochet potențial în domeniul energiei. Și, într-adevăr, facturarea este una din probleme. Am făcut deja câteva, am luat câteva măsuri pentru a ajunge la o înțelegere mai bună a procedurii de facturare și a procedurii online de facturare pentru consumatori. Aceasta a făcut parte din uh, inițierea uh, în uh, tabelele de bord cu privire la uh, consumatori în acest domeniu. Ceea ce trebuie să facem noi este de asemenea să lansăm cât se poate de repede un studiu de vulnerabilitate, de o cartografiere a vulnerabilității pe piața energetică. Mi se pare un lucru foarte util. Mulțumesc, domnule comisar. Știm că există autorități de reglementare la nivel național, știu că există o agenție centrală pentru reglementare la nivel european. Ce rol prevedeți noastră pentru agențiile de reglementare în domeniul energetic la nivel uh, european, de exemplu ACER sau altele, care să poată să acționeze pentru integrarea pe piață? Cum s-ar putea îmbunătăți uh, rolul acestora pentru binele consumatorului? Mulțumesc foarte mult, spune domnul comisar. rolul și mandatul uh, autorităților de reglementare este îmbunătățit de cel de-al treilea pachet uh, din domeniul energiei. Aceste autorități sunt obligate să-și îmbunătățească resursele, dar și uh, gradul în care interferează pe piață pentru a putea să integreze mai mult aspectele legate de protecția consumatorului în activitatea lor. Nu e vorba aici numai de aspecte tehnice, uh, și nu e vorba numai de operatorii care au acțiuni în domeniul, care acționează în domeniul uh, tehnic al acestei, acestui aspect, ci e vorba de aducerea pe piața energetică competitivă drepturile consumatorului, deci de a integra acestea pentru ca ei să poată să, alerge, să leagă mai bine între uh, resurse pentru a putea să schimbe de la un uh, tip de combustibil la altul și pentru a folosi mai bine regulile existente. Iar în ceea ce privește Agenția Europeană, cred că ar trebui să fie mai eficientă, să aibă mai multe resurse pentru a putea monitoriza cu adevărat competiția, concurența pe piața energetică și pentru a nu permite o diluare a cadrului de concurență pe care l-a creat uh, acel de-al treilea pachet energetic. Mă rog, mulțumesc. Acum, domnul Plec Plenković următorul vorbitor. Domnule Plenković, unul din observatorii din Croația, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Harbor. Voi profita de ocazia pe care mi-o dați pentru a-i uh, ura bun venit domnului Mimița, noul comisar croat. Și voi face asta în limba mea maternă, adică în croată. Pe mine mă interesează o chestiune mai degrabă conceptuală. Aș vrea să ne explicați părerea dumneavoastră în legătură cu două tendințe uh, ce privesc protecția consumatorului. Despre ce vorba? Comisia Europeană și Comisia anterioară vorbea din ce în ce mai mult de nevoia de a consolida poziția consumatorului, așa numita consumer empowerment. Deci asta e o nouă abordare. Ce credeți dumneavoastră? Consumatorii ar trebui să beneficieze de aceste instrumente? Trebuie dezvoltată această nouă cultură prin care consumatorii își pot exercita drepturile? Deci asta însemnând că informațiile trebuie să le fie date într-un mod mult mai eficient? Mulțumesc, voi profita și eu de ocazie și voi uh, răspunde tot în croată. Mulțumesc. Adevărul e că de fiecare dată ne dăm seama cât de importantă e consolidarea poziției consumatorilor. V-am vorbit despre Agenda europeană din domeniul protecției consumatorilor. E o agendă care definește baze și drepturi fundamentale. Și acestea nu au apărut întâmplător. Securitatea, siguranța e primul pilon din protecția uh, consumatorilor, din politica protecției consumatorilor. După asta am ales un alt pilon, și anume consolidarea poziției consumatorilor pe piața internă. De aceea v-am spus deja că voi face tot posibilul pentru ca această agendă să devină realitate. Vrem ca aceasta să fie un pas înainte în ceea ce privește politica europeană de protecție a consumatorilor. Da, într-adevăr, consumatorii trebuie să fie mai puternici, trebuie să fie mai conștienți de rolul pe care îl joacă ei pe piața unică europeană. Consumatorii trebuie să știe cât de importanți sunt pentru eficacitatea economiei și cât de important sunt pentru generarea de locuri de muncă. Fără niște consumatori puternici și cu anumită capacitate economică și juridică, nu avem cum să depășim problemele existente acum pe piața europeană. De aceea eu cred că rolul meu e să îi transform pe consumatori în centrul tuturor politicilor europene care au ca scop creșterea. Domnul Plenković cum ați uh, definit dumneavoastră așa numiți consumatori uh, vulnerabili? Despre ce e vorba? De un consumator care nu, fi, nu e suficient de pregătit sau un consumator care, de exemplu, are o vârstă uh, la care nu e conștient de drepturile sale. E vorba, de exemplu, de persoane cu handicap sau de persoane care pur și simplu, din cauza unui stres exagerat, nu știu ce drepturi au. Deci cum veți ține cont de acest concept al consumatorului vulnerabil? Vă mulțumesc! Agenda europeană a consumatorilor um, uh, se confruntă cu două provocări pe viitor. În primul rând, consumul durabil și în al doilea rând, Trebuie să ținem cont de acești uh, consumatori mai vulnerabili, pe o poziție mai slabă, din diferite motive. Consumatori care nu pot coopera pe deplin uh, la îndeplinirea pieței interne. Acest concept de consumator vulnerabil trebuie analizat și dintr-o perspectivă științifică specializată. Nu e un concept pur și simplu general uh, pe care îl putem avea cu toții uh, cu privire la acești uh, consumatori. De aceea, peste puțin timp, Comisia va începe să elaboreze un studiu în care se vor defini aceste cazuri de vulnerabilitate în diferite uh, situații, cum ar fi pe piața energiei, pe cea digitală, pe piața financiară și sunt sigur că în urma acestui studiu vom avea o bază foarte pozitivă prin care să evităm cazurile acestea de vulnerabilitate a consumatorilor. Vă mulțumesc, doamna Șaldemose. Vă mulțumesc. Domnule Mimița, bun venit. Am două întrebări ușoare. 1. Veți sprijini propunerea mea de a menționa principiul uh, de precauțiune direct în directiva privind uh, siguranța produselor și, în al doilea rând, în ceea ce privește punerea în practică a legilor. Știți că multe state membre nu fac suficient și dumneavoastră ați spus asta. Deci vreau să știu dacă veți îndrăzni să contactați personal miniștrii din statele membre care nu-și fac treaba, să-i trageți la răspundere, să-i uh, convingeți să pună legea în aplicare. Vă mulțumesc, doamnă Șaldemoze. Mă cam tem de întrebările simple. Însă, de data asta, temerile mele sunt întemeiate doar parțial ceea ce vrește punerea în aplicare a legilor, a tuturor legilor legate de protecția consumatorului. Eu îmi doresc să fiu cât mai proactiv pentru ca drepturile consumatorilor să devină realitate, să devină, să fie puse în practică. Da, voi contacta toți miniștrii responsabili, toate autoritățile responsabile la nivel național pentru a discuta despre principalele obstacole legate de punerea în aplicare acestor legi și de supravegherea pieței comune. Să vedem care sunt uh, elementele bune, să vedem cum putem beneficia de expertiza națională în ceea ce privește activitățile de supraveghere, în ceea ce privește pachetul de supraveghere a piețelor, care acum um, în curs de activitate legislativă. E clar că activitatea autorităților naționale de supraveghere va avea de câștigat deoarece vor avea noi instrumente, vor avea posibilitatea juridică de a face inspecții inopinate în uzine, uh, site-urile de producție vor putea de asemenea lansa proceduri juridice la adresa celor care nu respectă uh, practicile din regulament. Deci aceste activități de punere în practică a legii nu au cum să se desfășoare fără contribuția comisarului responsabil de protecția consumatorilor. Vă mulțumesc că să nu mi-ați răspuns la prima întrebare. Deci, sunteți de acord cu cererea mea să menționăm direct principiul de precauție în directiva privind siguranța produselor? Eu cred că e nevoie de așa ceva. În general, dacă voi ocupa acest post, voi fi disponibil să discutăm și să preluăm cele mai bune propuneri din partea eurodeputaților din această comisie sau alte comisii parlamentare pentru a îmbunătăți propunerile Comisiei Europene. Deci eu voi analiza detaliat toate propunerile și dacă va fi loc pentru o înțelegere comună propunerile dumneavoastră își vor găsi loc. Deci dacă vor îmbunătăți cadrul de supraveghere și mediul de supraveghere pentru autoritățile naționale, cu siguranță aceste propuneri vor fi preluate. Vă mulțumesc. Doamna Roza Tun. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați spus că doriți să consolidați comerțul online, pe internet. Ați fost întrebat dacă veți accelera procedurile comune în justiție, acțiunile comune în justiție. Acum am aflat că nu există bani pentru uh, elaborarea acestui instrument legat de recursul uh, colectiv în ceea ce vrește comerțul online. Știți că aici nu e vorba doar de consumatori, ci și de întreprinderi. Și e foarte important pentru noi toți eurodeputații din această comisie. Am avut foarte multe reuniuni cu comisarii, s-a vorbit de un cost de un milion pe an, acum se spune că va fi un cost de 8 milioane pe an. Consumatorii așteaptă o soluție. Să ce am făcut noi? I-am indus în eroare, deoarece iată ce probleme întâmpinăm pentru crearea acestui instrument. Știu că nu va fi ușor, însă întrebarea mea este cum credeți că soluționa această problemă? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Tun, pentru această întrebare. Din cauza unor constrângeri legate de timp, nu voi răspunde în legătură cu soluționarea alternativă de litigi. Deci eu sper să putem intra ulterior în detalii. Toate aceste acțiuni uh, colective în justiție sunt importante, fac parte din um, activitatea noastră pe viitor. Avem mai puțin de doi la dispoziție pentru ca acest instrument să fie operațional. totuși o platformă de soluționare alternativă a litigilor care e disponibil în toate limbele, limbile și pentru care e nevoie de finanțare, însă nu știm exact dacă finanțarea programelor de protecție a consumatorilor va uh, fi suficientă pentru a acoperi uh, platforma de soluționare alternativă a litigilor. Deci vom face tot posibilul pentru a reduce impactul financiar al traducerilor, pentru ca asta să funcționeze în toate limbile. Deci vom face tot posibilul, fie pentru a avea fonduri de la programele de consumatori, fie de la alte programe, deci pentru a acoperi costurile traducerilor care vor face parte din platforma de soluționare alternativă a ricigilor. Noi uh, ne bizuim, contăm pe contribuția Parlamentului pentru ca programele de protecția consumatorilor și își mențină finanțarea la nivelul propus de Comisia Europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns, însă eu aș vrea să știu o dată, deci când va fi soluționată această problemă care ne îngrijorează foarte mult. Spuneți că putem reduce costurile de funcționare a diferitelor servicii. Bineînțeles, avem centrele europene de consumatori, care uneori își dublează munca, care uneori fac uh, aceeași muncă cu alte platforme, mă scuzați. Uh, deci se află două direcții generale diferite, deci trebuie consolidate toate acestea. Ați vorbit despre asta. Consumatorii europeni găsesc o informație pe un site, alte informații în altă parte, nu mai știu unde să caute informații. Deci uneori am impresia că cei de la Comisia Europeană trăiesc pe o altă planetă, una cu totul diferită de consumatori. Deci ce intenționați să faceți în această privință? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea suplimentară care intră mai mult uh, în detalii privind finanțarea platformei de soluționare alternativă a litigilor. are de a face cu funcționalitatea și operabilitatea acestei platforme în toate limbile. Da, e sarcina pe care ne o asumăm cu toți în serviciile comisiei. Și e clar că trebuie să <coughs> ajungem la rezultate la timp, însă asta va depinde de programele financiare de care ne putem folosi va fi nevoie de aranjamente financiare pentru asta și până în 2014 cadrul uh, menționat în cadrul agendei privind consumatorii vom face toate eforturile posibile pentru a face ca această platformă să fie operațională. Vă mulțumesc foarte mult! Aici se încheie cea de-a doua tură de întrebări de la IMCO. Acum le urez bun venit, îi urez bun venit doamnei Crista Clas, vicepreședinta Comisiei pentru Mediu. Le, mulțumesc, le urez bun venit și membrilor de la această comisie. Și acum îi voi preda prezenția conducerea lucrărilor doamnei Crista Clas, însă eu în continuare voi cronometra intervențiile. Crista, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, drag coleg Malcolm Harbour. Comisia Envy este o comisie extrem de implicată atunci când e vorba de portofoliul potențial al dumneavoastră, domnule comisar. Comisia pentru uh, protecția consumatorului, dar și Comisia pentru Mediu și Sănătate se ocupă de aceste teme și în ultimele runde de întrebări ne-am dat seama din nou cât de orizontală este această temă a protecției consumatorilor. De aceea și noi uh, suntem, uh, avem diferite funcții în uh, comisiile parlamentare și suntem fiecare atinși în diferite moduri de portofoliu dumneavoastră, fie că e vorba de siguranța produselor, substanțe chimice, cosmetice, produse medicinale și așa mai departe. Toate acestea se referă la probleme cu care se ocupă cu comisia noastră sau cea a domnului Harbour. Și suntem așadar uh, cei care se ocupă de teme cotidiene care ating uh, cetățeanul. Avem de aceea foarte multe de spus și punem, uh, ne concentrăm atenția pe o implicare foarte puternică a cetățenilor de aceea în această chestiune. Am uh, reușit să ne dăm seama deja că de foarte multe ori este nevoie de o cooperare foarte strânsă între comisiile noastre și cu comisarul de resort care veți fi, sperăm dumneavoastră. Avem trei uh, persoane care doresc să ia cuvântul uh, în uh, cadrul acestei runde. Aș vrea să dau mai întâi cuvântul lui Richard Zeber, coordonator PP, apoi lui Dagmar Rodberen și lui Peter Lize. Peter, te rog, îți dau cuvântul ție primul. Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar desemnat. semnat. Aș vrea să vorbesc despre două proiecte legislative care sunt extrem de importante pentru Comisia Envi, în care noi suntem competenți de fond și în care lucrăm foarte bine cu Comisia IMCO. E vorba de produsele de sănătate și uh, produsele chimice. Avem nevoie de o siguranță bună pentru îmbunătățită pentru cetățeni și avem nevoie de inovare. Uh, Vreau să știu în ce măsură vreți să atingeți aceste obiective, dacă vreți să continuați propunerea actuală a Comisiei, care nu permite o analiză preliminară de către o instanță publică, de exemplu, sau vreți să stabiliți alte priorități, adică, de exemplu, um, în raportul cu privire la diagnostic, um, de așa numitul DVD. Uh, vrem să știm dacă dumneavoastră vreți să păstrați uh, propunerea Comisiei ca atare sau care este propunerea noastră ca și comisar desemnat în ceea ce privește aceste două propuneri. Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. thank you very much, Dr. Lise. Mulțumesc, domnule Rizo. I, I agree and I look for... Într-adevăr, uh, sunt de acord cu ce spuneți. Aștept să colaborez cu Comisia Envi. aparatura medicală, într-adevăr, și siguranța produselor cosmetice și impactul asupra mediului, a protecției consumatorilor și a unui consum durabil. Iată o serie de alte domenii comune, de interes comun. Să revin la aparatura medicală, care această propunere acum la Consiliu și la Parlament. Eu voi, dacă mi se va confirma acest post, voi fi dispus să colaborăm pentru a îmbunătăți toate elementele de siguranță din propunerea făcută de comisie. Referitor la autorizațiile de precomercializare, știți foarte bine că există o propunere din partea comisiei de a consolida sistemul actual de înștiințare de organisme de științare și vrem de asemenea să se introducă un sistem foarte strict de verificare a autorităților naționale la nivel de experți în ceea ce privește aparatura medicală ce prezintă un risc ridicat. E o propunere pe care Comisia nu vrea să o schimbe din punct de vedere conceptual în ceea ce privește autorizarea de precomercializare sau de acces pe piața uh, aparaturii medicale de risc înalt. Din câte știu eu, Comisia dorește să mențină marja tehnologică inovatoare uh, din uh, propunerea privind aparatura medicală deoarece consumatorul ar avea de câștigat de pe urmă acest aspect inovator. Dar uh, probabil în timpul audierii mă vom mai avea ocazia să intrăm în alte detalii privind aparatura medicală, privind propunerea aceasta legată. Aveți o întrebare suplimentară? Da. Aș fi vrut uh, să mi se răspundă concret la aceste două întrebări, pentru că dacă dumneavoastră sunteți confirmat ca și comisar, vreți să păstrați propunerea comisiei, vă veți implica personal pentru ea sau vreți să o modificați și care este părerea dumneavoastră despre amendamentele cu privire la um, informed consent, așa numitul acord informat. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Actualele propuneri privind uh, diagnosticul in vitro au de a face cu siguranța și cu procedurile legate de testarea genetică și de aparatura pentru testarea genetică. Rolul meu, contribuția mea la adoptarea acestor propuneri e următorul. Să discut deschis cu toți cei care au propuneri bune, amendamente bune care ar consolida nu doar siguranța, ci nu doar aspectele de siguranță din propuneri, ci propuneri în general. Dacă voi da peste niște propuneri bune care abordează și principiile etice legate de utilizarea acestei aparaturi de stare genetică, voi fi gata să particip la acest exercițiu comun pentru a consolida uh, acest consimțământ uh, în cunoștință de cauză din partea consumatorilor atunci când li se oferă posibilitatea testării genetice și de asemenea atunci când e vorba de interpretarea rezultatelor acestor teste te- uh, genetice de către, profe- de către medici. Doamna Rodberend, aș vrea să abordez problema dintr-un alt unghi uh, ca domnul Lize, dar aș vrea totuși să aud răspunsul din partea dumneavoastră. Trebuie să fiu foarte sinceră cu acest lucru. Sunteți de acord cu mine, poate așa e mai ușor, că propunerea comisiei cu privire la aparatura tehnică, cu aparatura uh, medicală nu este neapărat uh, clară și nu vorbesc aici de cea uh, cu privire la uh, fertilizarea in vitro, că nu este neapărat cea care îmbunătățește siguranța cetățenilor. Sunteți de acord că acces, acordul unor foruri fără informarea prealabilă a acestora nu este destul de sigură? Sunteți de acord că e nevoie de o procedură diferită în ceea ce privește aparatura medicală de risc înalt, mai ales în ceea ce privește mm, chestiuni care implică uh, um, intervenții pe corpul uman. Cred că ar trebui să... Aș vrea să știu părerea dumneavoastră dacă credeți că se poate susține propunerea așa, dacă se poate susține. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Ruth Berend, spune domnul comisar, cu, pentru această întrebare care ne readuce la discuția despre aparatura medicală de risc înalt. Ar fi poate puțin cam ambițios din partea mea să doresc să comentez la acest stadiu propunerea comisiei, dar uh, aș uh, îndrăzni să fac un comentariu, cel puțin uh, sper eu, într-o manieră potrivită. Colegislatorul în acest proiect, adică deputații din Parlamentul European, au uh, argumente bune și propuneri viabile pentru îmbunătățirea uh, sistemului de acces pe piață pentru aceste instalații, aparaturi, pentru a îmbunătăți uh, siguranța. Dacă se întâmplă așa, așadar, eu sunt gata să discut despre cele mai bune soluții posibile, indiferent de propunerea inițială actuală a Comisiei. Întotdeauna, bineînțeles că putem reveni la propunerea Comisiei dacă ne punem de acord pe substanța chestiunii. Însă aici conținutul trebuie să fie îmbunătățirea um, competențelor noastre de notificare a autorităților uh, care sunt competente în domeniu. Nu e nevoie neapărat de o autoritate în fiecare țară, dar e nevoie de câteva la nivel european și trebuie îmbunătățită încrederea în aceste autorități de uh, Uh, verificare și trebuie de asemenea să avem și o privire uh, de ansamblu de către un, din partea unei autorități naționale. Cred că dacă găsim un sistem care funcționează mai bine, este demn de explorat. Nu aș vrea să intru prea mult în uh, elaborarea unei schimbări totale, de exemplu, a accesului pe piață cu autorizație, autorizație prealabilă de intrare pe piață, de exemplu, dar aș vrea să mă concentrez pe acest domeniu în care se îmbunătățesc de uh, informarea uh, autorității respective de control și a autorităților naționale. Mulțumesc uh, și vă apreciez loialitatea noastră față de propunerea Comisiei, dar totuși mă puteți asigura că sunteți de acord cu mine că totuși trebuie să existe un alt acces pe piață pentru materialele de risc înalt din punct de medicale și indiferent care va fi modificarea necesară pentru acest lucru. Comisarul, mi se pare că propunerea Comisiei subliniază această diferență deja destul de bine prin uh, introducerea unor procese de verificare din partea unor autorități medicale acolo unde este necesar, dincolo de aprobarea autorității de înștiințare. Cred că există o distinție care s-a făcut deja în propunerea actuală a Comisiei, uh, o expertiză suplimentară care este deja necesară pentru uh, aparatura medicală de risc înalt. Dacă este suficient această procedură, cred că merită să explorăm acest lucru împreună. Mulțumesc, Richard Zeber are cuvântul ultimul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult uh, și mă bucur că Croația va intra în Uniunea Europeană. Aveți un dosar cât se poate de complicat. Sunteți responsabili și pentru regulamentul cu privire la cosmeticele și experimentele pe animale. Știți că există o cifră de afaceri de 17 miliarde de euro în Uniunea Europeană. Aproape jumătate din piața economiei se bazează într-un fel sau altul pe aceste produse Uh, și pe comercializarea lor. Există o nou, un nou regulament, după cum știți, din martie anul acesta s-au interzis definitiv experimentele pe animale pentru produsele cosmetice în Europa. Știm însă și că există o lacună legislativă dacă, de exemplu, produsele uh, sau uh, uh, respectivele substanțe sunt folosite pentru alte produse, există posibilitatea de a continua cu experimentele pe animale și acestea pot fi și recunoscute dacă nu se numește definirea lor ca, uh, ținta lor ca produs cosmetic în final. Uh, aici un comisar pentru protecția consumatorilor ar avea un rol foarte important. Ați spus înainte că, s-a spus înainte că mai puțin poate fi chiar mai mult. Întrebarea mea este cum vedeți dumneavoastră rolul dumneavoastră de lider în acest domeniu pentru ca această, această diferență să se facă simțită mai bine, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule Zeber. Eu uh, înțeleg că testele pe animale din cauza produselor, pe produsele, pentru produsele cosmetice au fost uh, introdus această, a fost introdus această interdicție. Și este un lucru bun faptul că s-a introdus această interdicție. Este un lucru de care mă bucur și Mă bucur că s-a întâmplat uh, și se va întâmpla chiar înainte să fiu eu în măsură să preiau uh, portofoliul acesta și să mă ocup de siguranța produselor cosmetice. Aș vrea acum să ne uităm dacă se poate la toate aspectele uh, acestei interdicții. Știu că există foarte multe lucruri de rezolvat împreună cu autoritățile naționale pentru a crea un cadru comun uh, în ceea ce privește activitatea acestora și pentru a putea susține interdicția care s-a introdus acum la nivel european. Însă, după cum ați spus și dumneavoastră, există și alte chestiuni care trebuie discutate, și anume interpretarea marjei de aplicare a acestei interdicții în ceea ce privește testele pe animale atunci când nu se testează ingrediente care se, sau substanțe care intră în compoziția unor produse cosmetice, ci care au uh, ca scop folosirea lor în industria chimică, de exemplu, sau care nu au ca destinație produsele cosmetice în general. Aceasta este, de fapt, o chestiune de interpretare juridică pe care aș dori, într-adevăr, să o urmărim pentru a vedea cum se va dezvolta, pentru a vedea care este domeniul de aplicabilitate al acestei interdicții de testare pe animale și cum se va face interpretarea juridică uh, a acestei interdicții cu privire la produsele cosmetice. Contribuția mea la acest dosar va depinde, bineînțeles, de o analiză prealabilă atentă a practicilor de implementare în momentul de față a acestei interdicții. Uh, da. Aș fi vrut mai degrabă să aud câteva criterii pe care dumneavoastră personal uh, vreți să le implementați, dar mai am un alt, o altă întrebare, articolul 20 din Comisia Etică, și anume, în, de care ați vorbit și dumneavoastră în răspunsul dumneavoastră scris, dumneavoastră vreți să împiedicați, spuneți aici să fie induși în eroare consumatorii. Cum vreți să puneți concret în aplicare această ambiție a dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult uh, pentru că ați uh, menționat problema plângerilor în domeniul uh, cosmeticelor. O informare mai bună a consumatorilor este unul din sarcinile principale și uh, domeniile de acțiune principale ale Comisiei și ale Comisarului pentru Protecția Consumatorului, dar și în colaborare cu alți uh, comisari. Unul din primele impacturi uh, în ceea ce privește verificarea plângerilor va fi în domeniul uh, produselor cosmetice și trebuie să încercăm să elaborăm uh, linii directoare, adică un ghid foarte clar, pentru a vedea ce principii, care sunt bazele pe care se poate accepta așa ceva, astfel încât consumatorul să nu fie indus în eurare și astfel încât să nu se pericliteze sănătatea sau siguranța cetățenului în general atunci când folosește produse cosmetice. Deci o să ne concentrăm pe plângerile în domeniul cosmeticelor foarte repede, în amontele acestui proces, pentru a putea să avem un proces foarte clar și uh, sigur pentru consumatori în acest sens. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor celor care au pus întrebări. Spune doamna Clas, am terminat cu vorbitorii de la Envi. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar desemnat Mimița pentru răspunsurile pe care le-ați dat și acum uh, predau uh, din nou uh, președinția domnului Harbour pentru următoarea rundă de întrebări. Mulțumesc foarte mult, Crista, mulțumesc foarte mult pentru întrebările foarte valoroase și foarte interesante pe care le-ai tratat. Acum trecem la următorul, următoarea rundă de vorbitori din partea IMCO și voi începe cu domnul Hoșfo și după aceea cu doamna Verniu. O să începem deci cu domnul Rochefort, care are o întrebare. Vă rog, aveți cuvântul 5 minute. Bun venit, domnule viitor comisar, bun venit uh, cetățenilor dumneavoastră și consumatorilor din Croația. Vreau să pun o întrebare supărătoare, dificilă, problema bugetului, cuiului pe pelea. Știm bine că cadrul financiar multianual, negocierile aferente nu uh, țin de comisie, ci de Parlament și de Consiliu și știu foarte bine cui revine ce răspundere. Însă am fost uh, uimit de faptul că ați vorbit de foarte multe lucruri, chiar de schimbarea mentalităților în portofoliul dumneavoastră, însă aveți cel mai mic buget și cele mai mici programe ca dotare financiară. Vreau să vă întreb, sunteți pesimiști cât privește bugetul și banii și în al doilea rând, dacă vor fi reduceri bugetare, ce priorități veți reține? Și atunci prioritățile acestea, nu mă refer la programele pe care vi le propuneți, ci vreau să spuneți ce se va întâmpla cu acele priorități pe care veți fi nevoiți să le sacrificați pur și simplu. Cum veți reacționa în acest caz? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! pentru această întrebare legată de susținerea financiară a politicii consumatorilor. Într-adevăr, negocierile privind cadrul financiar multianual s-au reluat. Ne așteptăm să existe evoluții pozitive în Parlament, astfel încât foarte în curând să avem la dispoziție o situație clară a dotărilor pentru programele de consumatori. Într-adevăr, este programul sau sunt programele cele mai mici ca și dotare financiară în jur de 25 de milioane de euro anual. În acest moment chiar am avut uh, de a face cu o reducere de până la 5% comparativ cu propunerea inițială a Comisiei. Mi-aș dori să particip la un deznodământ fericit al negocierilor în sensul că dimensiunile financiare ale programului pentru consumatori să fie menținute în limitele inițiale pe cât posibil. Asta este una. Pe de altă parte, ne dorim ca acest program să fie cât mai bine gestionat pe cât posibil. Deci, pentru că, da, este un program mic, uh, bine definit, cu capitole clar împărțite și, în acest sens, ne-ar place ca managementul acestui program să fie potrivit uh, dimensiunilor sale. Nu puteți face multe cu puțini bani, însă să definim ce înseamnă puțin bani până la urmă. Pentru că dacă nu sunt bani deloc, nu mai e nici politică a consumatorilor pe plan european, cel puțin. Însă eu sunt optimist, în sensul că eu consider că vom avea un program pentru consumatori care să ne permită să finanțăm acele capitole pe care ni le-am propus în cadrul programului, adică acele tabele uh, de bord, uh, centrele de, pentru consumatori, asociațiile de consumatori, organizațiile lor lucruri pe care ni le-am propus. Este exact ceea ce ne dorim. Mulțumesc. Da, nu ați spus asta, dar mă gândeam la ceea ce nu puteți să finanțați. În sfârșit, v-aș da o idee, pentru că ați spus numai ce că protecția consumatorilor politică aceasta este foarte transversală. Ea vizează mulți alți comisari din Colegiul Comisarului Comisiei. Aveți intenția ca eventual alți comisari să financeze programele dumneavoastră. O să faceți un, fa un fel uh, de politică a cucului, vă veți duce în cuibul altor comisari încercând să obțineți bani de acolo, să se mobilizeze de acolo niște fonduri, poate la niște, de la niște comisii care sunt poate mai bine dotate financiar. Mulțumesc! Da, aveți dreptate să atrageți atenția că programul pentru consumatori vizează finanțarea politicilor cheie, nucleul de bază al politicii consumatorilor, așa cum este el definit și care revine portofoliului din Comisia Europeană și care poate eventual să acopere ce apare la ce înseamnă asta la DJ Sanco. Însă această politică a consumatorilor nu este una unică, izolată. Multe alte programe financiare sau multe alte finanțări pot să aibă un impact asupra protecției consumatorilor, asupra drepturilor consumatorilor și deci atunci ele pot să contribuie direct la finanțarea politicii consumatorilor. De aceea um, voi lucra împreună cu ceilalți comisari vizați pentru a vedea în ce măsură programul nostru de consumatori sau programele lor, mai bine zis, pot să se să meargă pe aceeași lungime de undă cu ceea ce noi preconizăm la cons protecția consumatorilor. Urmează doamna Verniu, apoi doamna Calniete. Bernadette. Mulțumesc. Domnule comisar desemnat, bine ați venit și bun venit și țării dumneavoastră atât de pitorești. Vreau să vă spun ceva. Nu este de, vorba de o competență exclusivă, dar este ceva foarte important. E vorba de produsele contrafăcute. Cifrele sunt alarmante. Conform OCDE-ului, e vorba de până la 300 de miliarde de euro pe an. Aceste produse contrafăcute care în mod tradițional uh, sunt prezente pe piețe, avem pro pro produse care direct vizează sănătatea populației, cum ar fi medicamente, uh, jucării, uh, piese auto, jucării, etc. și care reprezintă o treime din confiscările la vamă. Ce doriți să faceți dumneavoastră în mod concret pentru a informa mai bine consumatorii, mai ales consumatorii mai vulnerabili privitor la aceste fenomene? Mulțumesc! domnul Mimicea. Mulțumesc foarte mult că atingeți acest subiect atât de important al politicii consumatorilor. Într-adevăr, uh, produsele contrafăcute sunt o amenințare la adresa consumatorilor. În cel mai bun caz, uh, putem să constatăm că ele sunt false, însă, în multe ocazii și de multe ori, nu e vorba numai de faptul că sunt niște falsuri, ci e vorba că sunt produse nesigure și sunt prezente pe piață. Multe produse din multe domenii sosesc pe piață și constatăm că ele sunt contrafăcute, mai ales în uh, industria automobilă, componente și piese auto aceste piese, piese de schimb auto, au un impact direct asupra siguranței tehnice a autovehicolului. Dar ați spus și despre jucării care reprezintă o amenințare încă și mai uh, mare la adresa consumatorilor, chiar la adresa existenței lor de la o vârstă foarte fragedă. Deci pericolul există, el ă, trebuie să fie combătut de toți cei care se ocupă de siguranța produselor. Eu voi face parte dintre aceștia dacă mă veți confirma în post. Deci, mă aștept să lucrez mână-mână cu comisarul răspunzător în ceea ce privește controlele la vamă, comisarul Șemeta sau cu protecția uh, drepturilor uh, uh, intelectuale, domnul Barnier sau cu vicepreședintul Tajani de la industrie pentru a putea să ne ocupăm pe larg de problema contrafacerilor. Ideea este următoarea și anume că încă de la momentul vămuirii să se împiedice prezența pe piață acestor, intrarea pe piață a acestor produse și apoi să îmbunătățim trasabilitatea lor și apoi să le scoatem de pe piață în mod coordonat și cât se poate de eficace posibil. Mulțumesc! Doamna Verniu, domnule comisar, foarte concret, cum veți lucra cu ceilalți comisari în cadrul Observatorului European pentru ca să aveți acțiuni coordonate inclusiv față de uh, țările terțe. Domnul Mimița. Vă mulțumesc pentru această întrebare suplimentară care practic extinde cumva gama subiectelor care uh, Um, sau activităților care trebuie să ne preocupe atunci când vine vorba de combaterea contrafacerilor. La început am încercat să vă spun ce acțiuni comune ar putea fi preconizate, dar, uh, într-adevăr, totul depinde de activitățile de respectare a legislației conduse de statele membre, de autoritățile respective la nivelul uh, vămilor, la nivelul trasabilității, a autorităților de supraveghere și așa mai departe. Încă o dată, cooperarea este esențială, este o prioritate pentru producția consumatorilor, pentru comisarul cu acest portofoliu. Aceasta trebuie să fie pur și simplu o prioritate nu vine vorba de cooperarea cu autoritățile naționale în domeniul combaterii produselor contrafăcute. Vă mulțumesc. Doamna Calniete și apoi domnul Garces Ramon. Doamna Calniete. Eh, stimate comisar desemnat, vreau să vă felicit și să vă urez viață lungă în acest post pentru și mai ales eh, să rezistați acestei eh, ședințe de tortură, mă refer la audierea de față, nu este simplu. M-aș referi direct la ce s-a spus la începutul sesiunii noastre. E vorba de întrebarea și răspunsul dumneavoastră. E vorba de întrebarea domnului Schwab. Într-adevăr, nu ne-ați spus efectiv ce priorități doriți să puneți în aplicare. Iată, vă întreb încă o dată, care vor fi cele două, trei inițiative legislative prioritare pentru dumneavoastră în următoarea perioadă uh, scurtă, mă refer la următoarele 12 luni, și apoi v-aș întreba de ce le-ați ales pe acestea, pe aceste acte legislative prioritare. Vă mulțumesc! Mulțumesc că ne întoarcem din nou pe terenul inițiativelor legislative concrete care ar trebui sau ar putea fi luate de-a lungul uh, unui an și patru luni. Vorbim despre acestea și ca parte a portofoliului uh, meu direct, aș spune că propunerile legislative deja aflate în procedură colegislativă ar putea să fie suficiente pentru a acoperi nevoile imediate legate de îmbunătățirea siguranței produselor, legate de coordonarea în ce privește supravegherea pieței sau în ceea ce privește accesul consumatorilor la servicii financiare și acele conturi bancare. Așadar, aceste propuneri legislative aflate direct în portofoliul meu și în cursul mandatului dumneavoastră vor contribui foarte mult deja ele la protecția consumatorului. Apoi, în acest moment mă gândesc deja la o serie de alte propuneri legislative care decurg din viitoarele responsabilități dacă se confirmă postul acesta. Deci alte domenii, alte zone unde comisarul pentru consumatori ar trebui să se concentreze, și anume, în primul rând, drepturile consumatorilor. În acest sens, vom vedea ce se întâmplă cu punerea în aplicare a directivei privind creditul uh, la consum, o mai bună implementare a directivei privind practicile comerciale neloiale, apoi protecția datelor pe internet, internetul și neutralitatea sa, propunere legislativă va sosi în curând sau de la Parlament și în acest sens a aduce o perspectivă a consumatorilor în cadrul tuturor acestor propuneri legislative. Toate acestea cred că sunt prioritare pentru următorul an și patru luni și eu zic că este deja foarte bine și suficient. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna Calniete. Aș dori să ne întoarcem la neutralitatea internetului, pe care numai ce ați pomenit-o. Aș dori o lămurire. Confirmați cumva că este vorba aici numai de implementarea pachetului Telecom, pentru că Parlamentul European, PPE-ul, nu-și dorește alte acte legislative care să extindă neutralitatea internetului dincolo de pachetul Telecom, cel puțin în cursul acestui mandat. Vă mulțumesc! Mulțumesc că ați vorbit despre această parte online, deci internetul și politica consumatorilor. Este un domeniu în plină evoluție. Sunt conștient de faptul că trebuie să facem mai multe pentru a menține mai bine zis, a păstra încrederea și interesele consumatorilor în ce privește internetul. De bună seamă, este vorba de un domeniu în care vicepreședinta Cruz se află în avangardă, iar pregătirile pentru această audiere mi-au permis să am un prim contact cu acest subiect, mai bine zis cu liniile mari ale propunerii preconizate. În acest domeniu, dacă am înțeles eu bine, această propunere se va referi la piața unică telecomunicațiilor, pe de o parte, și pe de altă parte se va uh, studia și ce înseamnă neutralitatea internetului în ceea ce privește practicile de cumpărări online pentru consumatori, dar uh, permiteți-mi să aprofundez în continuare acest dosarul. Mulțumesc! Doamna Garces, Ramon urmează și apoi domnul Caras. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Mimița, pentru prezența dumneavoastră, pentru că răspundeți întrebărilor noastre și veniți într-adevăr dintr-o țară extrem de pitorească. Într-o cea dumneavoastră ați spus ceva ce mi-a plăcut foarte mult și anume cetățenii consumatori. Ați vorbit despre rolul acestora rolul lor atât de important pe care au consumatorii, cetățenii, în ceea ce privește ieșirea din criză, pentru că, într-adevăr, o cerere susținută a consumatorilor poate să ne scoată din criză. Piețele sunt în slujba consumatorilor și nu invers, într-adevăr, Iată, o, o afirmație care mi-a plăcut și care poate să fie punctul de plecare a unei frumoase politici în domeniul protecției consumatorilor, portofelul dumneavoastră. Două întrebări, dacă îmi permiteți, foarte pe scurt. În primul rând, cum vedeți dumneavoastră noua agenda consumatorului uh, european, care va fi aprobată în curând în plenara Parlamentului European? Și, uh, în al doilea rând, cum veți aplica principiul precauției pentru organismele modificate genetic și pentru produsele care folosesc nanotehnologiile? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Garces Ramon. Într-adevăr, raportul privind revizuirea agendei consumatorului european se va găsi foarte în curând aici la Parlament. Va fi o ocazie excelentă pentru toată lumea pentru a se angaja într-o debatere pe fond în ceea ce privește evoluțiile, progresele înregistrate până acum, în ceea ce privește obiectivele fundamentale și pilonii principal, precum și în ce privește provocările principale, care au fost de altfel cu toatele identificate în această agenda a consumatorului european. De aceea aștept cu nerăbdare această dezbatere împreună cu dumneavoastră pentru ca împreună să ne ocupăm de tot ce înseamnă beneficiile avantajele unei astfel de agende, precum și în ceea ce privește acele lucruri care mai rămân de îmbunătățit, lacune de umplut, etc. Aș spune că conținutul agendei este deja foarte bine conturat. Însă, ideea este ca aceasta să fie mai bine uh, coordonată cu realitățile de pe teren, din realitățile de pe piață, și anume caracterul digital al acestei evoluții, deci agenda digitală, apoi impactul crizei economice asupra consumatorului, consumatorilor și apoi uh, globalizarea pieței principale jucători de, de pe piețele internaționale, care au și ei un impact deosebit asupra intereselor consumatorilor. Iată atâtea, atâtea elemente și activități care merită să fie uh, întreprinse, dar asta numai dacă suntem uniți. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Întrebare suplimentară? Sí, gracias. Da, mulțumesc. Referitor la principiul de precauție la produse. Rău produsele care conțin organisme modificate genetic sau produse cu nanotehnologie. Deci ce credeți despre aceste produse? Aș vrea de asemenea să vă încurajez să apărați cu fermitate drepturile consumatorilor. E un sfat pe care l-am pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Când e vorba de noile realități de pe piața internă, ne confruntăm uh, imediat cu elemente care țin de prea, uh, precauție, evaluări uh, de risc care trebuie, trebuie elaborate mai bine, tocmai de principiu, din principiul precauției. Pentru a avea niște condiții de comercializare foarte clare. Siguranța produselor nu e ceva ce poate fi luat uh, de la sine. Aici e clar că trebuie să existe măsuri de precauție pentru a ne gândi la soluțiile care trebuie să funcționeze pe viitor. Și asta pentru a ține cont de interesele consumatorilor. Da, vom face tot posibil în ceea ce privește măsurile de precauție uh, împreună cu autoritățile naționale. Uh, and, uh, the last speaker in this round. Și acum, domnul Caras, ultimul vorbitor din această tură, aveți cuvântul. Mulțumesc! Domnule comisar, ca austriac, și european. Mă bucur că țara dumneavoastră va adera pe 1 iulie. Însă, în aceste două ore, simt totuși un gol. Și nu, reprez- nu din cauza dumneavoastră neapărat. Din răspunsurile dumneavoastră îmi dau seama că se încrucișează atâtea competențe la comisie. Deci aș vrea să știu sunt mulțumit de faptul că protecția consumatorilor va fi cumva separată, deși atâtea direcții și atâtea, și atâția comisari sunt responsabili. Deci mi se pare totuși corect să se fărămițeze cumva restul direcțiilor generale tocmai pentru a vă crea dumneavoastră un post. Sunteți diplomat, însă în comisie e nevoie de mai mult leadership. Ce credeți dumneavoastră despre cele trei puncte din comisie, din protecția de consumator, de care sunteți responsabili? Ce inițiative vreți să aveți pe lângă cele pe care le-ați pus aici? Pentru ca toate aceste elemente care sunt problematice să fie soluționate. Domnule Caras, vă mulțumesc pentru acest aspect important legat de eficiența și de sfera de aplicare a politicii consumatorilor. Eu accept faptul că politica consumatorilor va fi abordată împreună cu multe alte uh, portofolii, deci că mulți alți comisari vor fi uh, implicați. Asta îmi se pare mie că e una din, unul din punctele forte ale acestei politici. Dacă cu toții ne vom da seama că trebuie să ne implicăm în acest domeniu, deci să ne implicăm față de consumatori, va fi foarte bine. Deci pornind de la politicile care nu au neapărat. Uh, deci dacă într-adevăr uh, o luăm pe această cale, vom uh, activa mult mai mult la nivelul de jos, la nivelul de început, mult mai aproape de consumatori. Eu sunt de acord că trebuie să avem un schimb regulat de opinii în legătură cu modul în care putem îmbunătăți acest aspect Uh, legat de implicarea tuturor uh, comisarilor. Eu nu cred că putem avea o politică slabă, putem avea poate comisari slabi sau funcționari slabi care nu folosesc pe deplin și nu fac toate eforturile posibile pentru a-și folosi cât mai bine cu putință portofoliul care le-a fost uh, însărcinat. Domnul Caras. Domnule comisar desemnat, sunteți de părere că în politica de protecție a consumatorului este nevoie de mai multă uh, protecție a consumatorului pentru a putea garanta cele patru libertăți ale pieței unice și pentru a putea folosi la maxim potențialul pieței interne, pentru că de multe ori constatăm uh, o contradicție între politica protecției consumatorului și cele patru libertăți. Câteodată, diferențele dintre țări blochează diferențele dintre țări la protecția consumatorului blochează cele patru libertăți pe piața internă. In general, I would... În general, aș spune că cele trei priorități de la început coordonarea, consolidarea și comunicarea, toate sunt un punct foarte din politica consumatorilor, însă în același timp ar putea fi și punctul uh, slab al politicii consumatorilor dacă nu sunt îndeplinite aceste obiective. Eu aș vrea să mă concentrez în aceste 16 luni, o perioadă scurtă de timp, pe îmbunătățirea impactului consolidării, coordonării și comunicării. Bineînțeles, asta în funcție de liniile generale ale politicii pe care vreau să o urmez, însă putem intra și în mai multe detalii. Din păcate, nu în momentul de față, deoarece timpul se scurge mult prea repede. Însă eu mi-aș dori să putem să discutăm din nou odată ce eu voi intra în toate detaliile politicii de consumatori pentru a ne îndrepta către acțiunile concrete cele mai importante pe care trebuie să le întreprindem. Vă mulțumesc! Cea de-a cincea rundă acum. Să vă spun ce timp, cât timp ne rămâne. Până acum a fost foarte generos. Am avut 20 de vorbitori până acum mai avem 25 de minute și mai avem foarte multe persoane, încă 11. Și vreau să-i dau cuvântul și domnului Mimița la sfârșit. Deci eu sper să mă ajutați să mai uh, reducem cele 5 minute la 3 uh, minute și jumătate, deci niște uh, întrebări uh, mai la obiect ar fi necesare din partea dumneavoastră. Deci ar trebui să uh, Accelerați puțin lucrurile. Nu vreau însă să uh, împiedic, să, să împiedic pe vreun coleg să pună niște întrebări cât de dure dorește el. Urmează acum domnul Popachis, după care doamna Styler, doamna Metzola, domnul De Jong. Deci sper să fiți cât mai succinți și domnul Obermeier va fi cel de, al cea de asta va fi cea de-a cincea rundă. Domnul Popachis, vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Ce credeți despre următorul lucru? Conform unui nou sondaj privind consumatorii, există mari uh, îngrijorări legate de diferența la prețuri și servicii în diferitele state membre și asta nu are de a face cu puterea de cumpărare neapărat. Există țări în care aceleași produse costă mult mai mult, de exemplu în Grecia. Trecem printr-o recesiune de șase luni. PIB-ul a scăzut cu 25%. În schimb, bunuri de primă necesitate se vând la un preț mult mai ridicat decât în alte țări UE, unde veniturile sunt de două ori mai mari decât cele ale grecilor. Credeți că acest lucru ne arată o proastă funcționare a pieței, o atomizare a acesteia? Și în al doilea rând, cum explicați jocul uh, multinaționalelor în supermarketuri, de exemplu? Deci, repet, Asta înseamnă că există o fragmentare și o proastă funcționare a pieței? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Pupachis. Întrebarea dumneavoastră chiar pune punctul pe I în ceea ce privește funcționarea pieței interne. Bineînțeles, nu e ușor ca piața internă să funcționeze uh, Uh, depletarea capacităților, mai ales pe timp de criză și nu e ușor ca asta să se întâmple, mai ales atunci când criza e răspândită în mod inegal pe piața internă. Prin urmare, o serie din statele membre sau anumite segmente de pe piață ar putea fi afectate mai mult de uh, criza economică, în timp ce altele sunt mai puțin afectate. Prin urmare, avem avem așa numitul Single Market Act, avem și toate serviciile comisiei, dar și statele membre ar trebui să încerce să uh, se apropie de o funcționare cât mai uh, de bază a, a pieței interne. Conceptul de vulnerabilitate, vă spuneam că va fi uh, evaluat de serviciile comisiei, deci să vedem dacă vulnerabilitatea respectivă e cauzată de criza economică sau de vârsta, sănătatea consumatorilor. Deci e o ocazie de a aduna o serie întreagă de contribuții care ne vor permite să uh, înțelegem mult mai bine uh, Uh, conceptul central al pieței interne. Domnule Pupachis, vă mulțumesc. Vreau să insist asupra întrebării mele. Deci prețurile sunt un motiv de îngrijorare uh, major pentru cetățeni și un factor de bunăstar. Deci credeți că înființarea unui observator european al prețurilor ar putea contribui la controlarea prețurilor și la evitarea uh, speculei? Mulțumesc! I would say... Aș spune că, în general, o reglementare mai aprofundată a prețurilor sau un intervenționism în ceea ce vrește prețurile nu are cum să reprezinte un uh, concept uh, al pieței libere. Însă, deci, după părerea mea, cred că ar fi bine să lansăm un dialog la nivel înalt între diferiți comisari și diferiți uh, actori pentru a putea face mai multe analize pentru a obține niște recomandări sau un cadru care să ne permită să Uh, ținem cont de acest aspect atunci când elaborăm aceste politici în Europa. Doar ce vrem să reducem impactul negativ asupra pieței interne cât mai mult. Doamna Styler are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule candidat la postul de comisar. Vreau să mă refer la cărțile electronice și la accesul la biblioteci în format uh, electronic. Multe biblioteci nu au acces, deoarece editorii refuză acest acces. Trecem printr-o adevărată revoluție în domeniu și mă tem că dacă nu vom face față problemele, doar cei care își permit vor avea acces la cunoaștere. Nu putem uh, asista la crearea unei prăpăsti aici între cei care au banii să acceseze aceste țări și cei care nu au banii. Ne spuneați că există aici niște competențe transversale, dumneavoastră va trebui să colaborați cu alți comisari, deci ce intenționați să faci? Vă mulțumesc că vorbiți despre cărțile electronice sau în general despre piața electronică pentru consumatori. Creșterea vânzărilor de cărți uh, în format electronic ne arată cât de importante sunt aceste produse digitale pentru consumatori. Prin urmare, trebuie să ne concentrăm asupra pieței digitale pentru, și asupra pieței digitale pentru consumatori. Referitor la cărțile în format electronic, în ultimii ani am văzut că au crescut prețurile la aceste cărți în format electronic din cauza faptului că principalii editori și-au schimbat practicile juridice avea un fel de acord, un anumit model, a trecut la altul. Iar uh, vicepreședintele Comisiei Almunia, în domeniul concurenței, încearcă să obțină un angajament obligatoriu din partea acestor editori pentru că ei să revină la acel uh, acord de vânzări generale pentru a reduce prețurile pe o anumită perioadă de timp, deoarece astfel ar avea de câștigat foarte mult consumatorii. Ar avea de asemenea nevantai mai mare de opțiuni. Ce altceva mai putem face la comisie? Există niște acțiuni deja în curs. Un ar fi acel certificat pentru Europa o autorizare generală pentru Europa, e vorba de autorizare privind drepturile de autor, care se referă la cărțile în format electronic și drepturile de autor, cadrul privind drepturile de autor ar putea avea de jucat un rol pentru îmbunătățirea situației. Da, e clar că e o problemă și din perspectiva protecției consumatorilor. Doamna Styler, vă mulțumesc pentru răspuns. Bibliotecile sunt un spațiu public foarte important. Avem biblioteci peste tot în Uniunea Europeană, la care avem cu toții acces. E vorba de accesul la cunoaștere, care e extrem de important. Mai mult, ce veți face pentru consumatorii vulnerabili, pentru ca ei să nu fie lăsați în urmă? Vă reveni. Revin pentru a treia oară la studiul care va fi lansat. Acel studiu privind cartografierea modelor de vulnerabilitate pe diferite segmente de piață și în uh, cadrul uh, diferitelor grupuri de consumatori. Piața digitală e un domeniu cheie din acest studiu. Deci se va analiza impactul asupra celor vulnerabili. Vedeți, am piața energiei digitală și uh, piața financiară, serviciile financiare. Deci vom avea informații în curând, dovezi clare, care ne vor permite să uh, abordăm această problemă a vulnerabilității în ceea ce privește piața digitală. Doamna Metzol are cuvântul. Mulțumesc! Ați spus, bineînțeles, cât de importantă este informarea consumatorilor. Consumatorii trebuie să aleagă în cunoștință de cauză. PP-ul a insistat mult să fie finanțate acțiuni privind uh, compararea prețurilor pe anumite site-uri. Aceste site-uri de internet de comparare a prețurilor pot fi foarte bune deoarece le oferă consumatorilor niște date comparabile, ușor de accesat, în legătură niște produse pe care vor să le achiziționeze. Deși nu s-a încheiat trialogul, ambii colegitori au fost de acord în legătură cu acțiunile privind aceste site-uri, însă la comisie există anumite rețineri. Întrebarea mea e următoarea. Veți face tot posibilul pentru a crește valoarea acestor site-uri și pentru a asigura accesul consumatorilor la niște informații ușor de accesat, comparabile și fiabile. Vreau să știu dacă aveți deja idei concrete în legătură cu posibile acțiuni ale Comisiei în acest domeniu. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru că vorbiți despre aceste unelte de comparare a prețurilor sunt un instrument important pentru consumatori. E vorba de alegerile pe care acestea le fac și de accesul lor la piață. Deja a avut loc un dialog uh, între mai mulți parteneri în legătură cu aceste instrumente comparative. Avem deja niște recomandări pe care ne vom baza viitoarele acțiuni de la serviciile comisiei. S-ar putea să existe două abordări uh, conflictive referitor la aceste site-uri, instrumente comparative. Una din perspectiva națională, spunându-se că aceste instrumente comparative trebuie elaborate și îmbunătățite doar pe segmentele naționale ale pieței pentru a putea compara mai bine mm, prețurile mm, la nivel național, deci pe acel segment de piață internă și o altă abordare mai europeană, chiar pan-europeană, o abordare prin care consumatorii să se poată orienta mai bine și să aleagă mai bine. Eu unul aș opta pentru îmbunătățirea ambelor aspecte, atât activitatea și calitatea instrumentelor comparative la nivel național, cât și soluționarea faptului că există o piață paneuropeană tot mai puternică, consumatorii cumpără din ce în ce mai mult uh, la nivel transnațional, deci pentru asta e nevoie de instrumente comparative mai fiabile, decât cele europene. Se poate că va fi greu să avem un astfel de instrument pan-european acum. Poate că asta e direcția în care trebuie să ne îndreptăm, însă să o facem treptat, zic eu, pentru a avea instrumente în comparativ fiabile la îndemâna consumatorilor. Aveți o întrebare suplimentară, doamnă Mețola? Da, am. Credeți că autorizarea acestor site-uri comparative ar asigura fiabilitatea acestora? E esențial să existe această etichetare uh, de certificare. Ar fi o plus valoare pentru consumatori. Yes, again, uh, cons- uh, cons- fiabilitatea informațiilor e esențială. E ceva esențial în politica pe care doresc eu să o urmez. Instrumentele comparative trebuie și ele să o ia pe aceeași cale. Putem face asta prin așa numitele sweeps, acele inspecții concomitente, coordonate ale autorităților naționale de protecția consumatorilor, deci putem să ne concentrăm asupra fiabilității acestor site-uri de comparare a prețurilor pentru a vedea în ce măsură acestea oglindesc situația reală de pe piață. Mulțumesc. Domnul de Jong. Mevrouw voorzitter, meneer Mimichan, dit keer Mulțumesc, domnule comisar Mimița. Vreau să vă întreb ceva despre un raport pe care îl întocmesc eu acum. E vorba de comerțul în retail. Și Parlamentul European este pentru aceste modificări. Pe de altă parte, avem uh, hipermarketurile care se găsesc la, de obicei la marginea orașurilor și tocmai uh, de obicei sunt magazinele mici care sunt cele care dispar din oraș, iar consumatorii se tot plâng de această dispariție. Pe de altă parte, consumatorii vor să poată să facă cumpărături și online și câteodată își doresc să poată să meargă și la un hipermarket. Deci cum putem să-i protejăm pe acești mici uh, comercianți? Mulțumesc! Thank you. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule de Jung. Nu am uh, poate un răspuns cât se poate de detaliat uh, și concret în momentul de față la această întrebare, dar aș putea cel puțin să vă răspund uh, oarecum general la această întrebare. Da, într-adevăr, piața internă trebuie să funcționeze pentru consumator, dar trebuie să funcționeze și pentru IMM-uri. De aceea, prin uh, dezvoltarea unui acces pe piață mai bun și pentru folosirea platformei de cumpărături online, care este din ce în ce mai uh, extinsă, se îmbunătățește alegerea consumatorului și se scad prețurile în același timp dar în același timp putem spune că se îmbunătățește și oferta de către, care vine din partea întreprinderilor mici și mijlocii. Eu cred că așa putem cel mai bine să îl, să adresăm consumatorul și să păstrăm um, acele magazine care par oarecum demodate, dar sunt atât de dorite de către consumatori. În uh, general, dezvoltarea și protejarea drepturilor consumatorilor în lumea digitală duce la o protejare a drepturilor și intereselor uh, IMM-urilor în, pe piața internă. Mulțumesc. Domnul De Jong, doriți să mai puneți o întrebare suplimentară? Da. E vorba de regulile de mm, susținere publică, de ajutorare publică. Aș vrea să știu care sunt criteriile, de exemplu, pentru o comună să primească un acord pentru un hipermarket. Sigur că discuția ar putea fi continuată despre funcția socială a, a, comerț, a magazinelor mici, dar Comisia momentan nu a făcut nicio, nu a luat nicio măsură pentru aceste mici magazine. Mulțumesc uh, din nou pentru întrebare. Ceea ce pot face acum eu este să ofer o cooperare foarte strânsă și o, o, să propun o analiză foarte detaliată în, a proceselor pe care le-ați menționat dumneavoastră ca fiind o parte importantă a durabilității IMM-urilor uh, pe piață la ora actuală. Deci cred că acest studiu va trebui lansat și ar fi bine să încercăm să găsim și uh, un cadru în care aceste inițiative să se poată derula. Adică astfel încât uh, mai multă lume să fie interesată de acest proiect care este în favoarea consumatorilor și în favoarea IMM-urilor. Cred că aceste două puncte sunt întotdeauna foarte strâns legate. Mulțumesc! Vreau să știu dacă domnul Obermeier este în sală. Nu. Atunci continuăm. Și trecem la ultima rundă de intervenții. Domnul Șatima, Kakis, domnul Abela, doamna Abela, doamna de Grip, Sehnalova, domnul Engel și doamna Rapti. Suntem obligați, din cauza acordului cu comisie, să nu depășim trei ore. Vreau să dau și comisiei timp să intervină, deci vreau să vă încurajez, dacă nu e ceva important la întrebarea suplimentară, să ne, faceți, să ne ajutați să câștigăm timp. Nu vreau să fac presiune asupra dumneavoastră, dar m-ar bucura dacă am putea să câștigăm timp. Domnul sunt ei. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am o întrebare suplimentară, deci domnul comisar desemnat poate să se concentreze pe această întrebare. Ați vorbit despre informarea consumatorului și, după cum știți, această informare a consumatorilor se poate face deja. Dar ce se întâmplă dacă există o barieră foarte clară la accesul la această informație, de exemplu pentru că ești o persoană cu disabilități. Eu am onora să fiu raportor pe o legislație care va, se va asigura că entitățile din sectorul public au site-uri care să fie accesibile pentru toți uh, cetățenii, inclusiv cetățenii cu disabilități. Această legislație însă lasă pe din afară cumva sectorul comercial și personale cu disabilități sunt și ei consumatori, însă nu toți, toți consumatorii au, consumatorii au același tip de acces sau aceleași competențe. Deci, întrebarea mea este precisă, deși dumneavoastră ați vorbit despre consumatorii vulnerabili, nu ați vorbit în mod specific despre consumatorii cu disabilități. Vreau să știu cât de important este acest subiect pentru dumneavoastră de a implica persoane cu disabilități în marile politici pentru consumatori în Uniunea Europeană. Dar mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, spune domnul comisar. Mulțumesc pentru interesul pe care îl arătați pentru consumatorii care au, din motive obiective, o limită impusă accesului lor pe piață din cauza unei disabilități. Într-adevăr, eu acord o mare importanță acestei probleme dacă voi fi confirmat de către Parlamentul European și m-aș bucura să pot uh, extinde impactul raportului dumneavoastră în legătură cu uh, accesibilitatea persoanelor cu mobilități reduse la uh, site-urile instituțiilor publice și către alte domenii. Sigur că nu e vorba însă numai de uh, accesibilitatea site-urilor publice, care este importantă pentru toată lumea. E vorba însă și de faptul că toată lumea este consumator, fie că are sau nu dizabilități sau mobilitate redusă și deci toată lumea are dreptul să acceseze aceleași informații. În ceea ce privește de aceea accesul la piața digitală, uh, sau uh, la orice altă formă chiar fizică de acces la actori uh, economici, mi se pare important ca această problemă să fie discutată și analizată în detaliu și uh, să analizăm problema, dar nu numai, ci să luăm și măsuri concrete după aceea. Sunt gata, deci, să facem o analiză profundă și uh, să avem o abordare puternică în acest domeniu pentru ca să ajutăm consumatorii. Mulțumesc foarte mult. Doamna Bela are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar uh, desemnat. Am o întrebare și după aceea o întrebare foarte scurtă, suplimentară. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu anumite practici ale unor comercianți care își oferă serviciile unor rezidenți dintr-un stat membru într-o manieră care exclude posibilitatea altor milioane de cetățeni, de exemplu a celor care lucrează, care locuiesc la periferii, de a folosi piața internă. Aș fi vrut să vă rog să elaborați asupra acestei întrebări. Părerea mea despre această practică este una negativă, cu siguranță orice formă de discriminare din cauza naționalității sau din cauza reședinței nu este un lucru acceptabil pe piața internă. Este un factor care agravează segmentarea de pe piața internă și nu acesta este niciun caz ținta noastră. Așadar, fie că e vorba de restricții în uh, ceea ce privește furnizarea de mărfuri uh, transfrontaliere sau uh, online, fie că e vorba de restricții în domeniul plătiților sau al posibilităților de plată cu cartea de credit, de exemplu, sau prin mobil, toate aceste metode trebuie să fie eliminate de pe piața internă și voi face tot posibilul împreună cu ceilalți comisari pentru a mă concentra pe eliminarea acestor bariere discriminatorii de pe piața internă. allora, la, la chance um, ehm, și mizurile stilii. Întrebarea suplimentară, mulțumesc. Uh, o nouă șansă, practic. Care sunt măsurile la care vă gândeați dumneavoastră pentru a vă asigura că uh, cetățenii europeni uh, pe insula Gozo, de exemplu, pot să beneficieze de piața internă la fel ca ceilalți cetățeni. Da, am înțeles, uh, e o frumoasă insula Gozo, am fost pe ea și de mai multe ori și mi-a plăcut foarte mult. Da. Trebuie să avem uh, un impact pozitiv cu piața internă pe toate teritoriile Uniunii Europene, pe ceea ce înseamnă că activitățile economice ale actorilor uh, economice, ale întreprinderilor trebuie să fie în așa măsură încât să permită o alegere competitivă a cetățeanului în legătură cu produsele respective, chiar dacă acesta se află uh, într-o zonă mai izolată a pieței interne. Pe de altă parte, trebuie să îmbunătățim uh, cumpărăturile online pentru că aceasta ar putea fi o cale mai bună de a îmbunătăți uh, posibilitatea lor de alegere și de a înlătura barierele existente. Și mă refer aici și la domeniul digital. Mulțumesc, doamna Le Grip are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar de senat. Aș dori să urez bun venit Croației în Uniunea Europeană și tuturor cetățenilor uh, croați, tuturor consumatorilor și întreprinderilor de pe piața internă. Trebuie să vă spun, domnule comisar desemnat, însă că grupul PPE are câteva dubii în ceea ce privește puterea și claritatea unor angajamente în anumite domenii Uh, din partea dumneavoastră la subiecte care ne sunt foarte importante. Sper că prin răspunsul la întrebarea noastră ați putea să dați un răspuns mai precis și mai concret, pentru că avem nevoie de acest răspuns concret. Vă pun aceste întrebări în cadru, în calitatea mea ca membru în Comisia IMCO, dar și în calitate de membru în Comisia FEM din acest Parlament. Anumite studii recente ale Uniunii Europene, ale Comisiei, ne-au arătat în ce manieră femeile joacă un rol important pe piață, pentru că ele sunt cele care cumpără în uh, proporție de 70% pe piața internă. În ceea ce privește protecția consumatorilor, în 2014 se așteaptă un raport al Comisiei la care ați făcut și dumneavoastră aluzie. Vreau să vă întreb care sunt uh, direcțiile generale ale acestui raport pe care doriți dumneavoastră să continuați, adică o îmbunătățire a rețelelor de agenții naționale, avem nevoie de o consolidare a sistemului de rețea pe piața internă și vreau să știu care este părerea dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră uh, propuneri, cum ar trebui să arate propunerile concrete, mai ales uh, pentru a pregăti raportul din 2014. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă Le Grip. Într-adevăr, în acest moment uh, de pregătire din partea mea pentru audierea la care particip acum, pentru că nu sunt încă membru în Colegiul de Comisari, s-ar putea ca claritatea la unele răspunsuri să lase de dorit uh, din cauza că nu pot depăși nivelul de claritate al propunerilor uh, comisiei în momentul de față uh, existente, care au fost înaintate Parlamentului European și Consiliului în diferite dosare. Dar uh, de fiecare dată când mă veți întreba despre procesul legislativ cu care trebuie să ne confruntăm, vreau să vă asigur că voi fi cât se poate de clar în explicitarea propunerii comisiei, fără să mă limitez la propunerea comisiei uh, ca un lucru definitiv pe care n-am putea să-l uh, schimbăm odată ce ajungem la, nivel, la un nivel suficient de argumente, pentru că trebuie verificate anumite argumente, anumite puncte din propunerea legislativă. În ceea ce privește aspectul de egalității de gen în domeniul consumatorului, uh, am început deja să ne concentrăm pe elaborarea unui tabel de bord uh, foarte detaliat în ceea ce privește aspectele de gen. Prima analiză pe care am făcut-o a arătat că în domeniul protecției consumatorului, răspunsurile nu diferă tot timpul uh, foarte mult pe gen, așa cum se poate întâmpla la alte criterii sociale și demografice care se folosesc uh, de obicei la, politica, la politicile consumatorului și la elaborarea de tabele de bord în domeniul protecției consumatorului. De aceea cred că trebuie să continuăm să lucrăm pe acest uh, format în ceea ce privește protecția consumatorului, iar studiile noastre care vor fi lansate în curând vor fi un instrument foarte bun și sper deci că pe curând să vă pot uh, da informații precise și directe despre criteriile pe care le folosim cu privire la alegerile consumatorilor. Uh, can I, do you, I mean, we are running very short of time. Do you, can, can I move on? Or did you want? Da, foarte pe scurt, pentru că suntem în criză de timp, spune domnul președinte. Uh, mulțumesc, doamna Șenelova, Liango și doamna Rapti și după aia chiar că nu mai avem timp. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar de senat. Vreau să vă salut pe dumneavoastră și pe cetățenii croați, să vă întâmpin în Europeană încrederea consumatorilor în piața internă este cumva uh, pusă sub semnul întrebării când vine vorba de anumite produse, de anumite mărci. Anumite studii arată că consumatorii nu au tot timpul la dispoziție aceleași standarde de calitate pentru aceleași produse pe care le cumpără. Am spus-o asta în nenumărate rânduri. Uh, și s-a văzut asta și într-un raport care solicită comisiei să lanseze o anchetă. E vorba de un caz de discriminare, pur și simplu. Deci vreau să vă întreb care sunt pașii pe care îi veți întreprinde pentru ca să vă asigurați că această anchetă a comisiei va avea loc privitoare la diferitele standarde de calitate aplicate unor produse în Europeană și asta având în vedere că sunteți un comisar uh, Uh, care provine dintr-o țară unde s-au confirmat aceste standarde multiple pentru același produs și asta la alt tribunal. Mulțumesc foarte mult pentru că salutați aderarea țării mele la Uniunea Europeană și mă bucur că ați adus în discuție și problema calității produselor. Într-adevăr, uh, calitatea produselor și siguranța sunt lucruri absolut uh, Uh, esențiale. Această linie de front trebuie să fie menținută, orice ar fi. Conformitatea, siguranța produselor. Dar asta presupune și calitatea. O calitate care trebuie tot timpul monitorizată. Informarea, etichetarea, publicitatea în jurul unui produs nu trebuie să înșele consumatorul și nici să-i determine alegerea în mod fals. Mă refer aici la calitatea produsului. Uneori, calitatea poate să varieze în funcție de preferințele specifice ale consumatorilor de pe diverse piețe naționale, însă asta trebuie să fie foarte clar uh, indicat, arătat în atenția consumatorilor. Uh, pentru următorul exercițiu cu tabelul de bord mă voi aplica, sub, apleca asupra acestei probleme. Voi încerca să văd care sunt vederile, părerile consumatorilor în ceea ce privește calitatea garanț, garantată a produsului. Sunt lucruri pe care le vom identifica, bineînțeles, în următoarea fază a tabelului de bord și apoi măsurile care se impun vor fi luate domnul Engel. Mulțumesc! Drag comisar de semnat, vreau să vă spun că colegul Tony Borga a, lans, a anunțat ceva în ceea ce privește serviciile. S-a anunțat asta în 2010, nu s-a întâmplat nimic, nu este vina dumneavoastră, știu bine. În ceea ce privește siguranța produselor, se vorbește mult, mai puțin în ceea ce privește siguranța serviciilor în ceea ce privește anumite servicii, de exemplu în hoteluri și domnul Malcolm o știe, avem probleme legate de prevenirea incendiilor. Oamenii chiar își pierd viața. Nu avem nimic în legislație care să ne permită să monitorizăm aceste elemente de siguranță acestor servicii. ca să nu mai avem victime umane sau răniți, lucruri care se pot fi ușor prevenite. Deci ce doriți să faceți în aceste domenii specifice, vreau să vă întreb, și mai ales mă refer la ceea ce a spus uh, comisarul Borg, și anume că tot anunță această siguranță a serviciilor care se preconizează. Mulțumesc, spune domnul Mimiță. Tot ce pot să vă spun este că siguranța produselor este mult mai avansată, evoluată decât cea a serviciilor. Într-adevăr, iată de ce toți comisarii din Colegiul Comisarilor mi-aș dori să se alăture pentru a face mai mult în acest domeniu. Uh, nu, s- nu e vina mea că nu s-a făcut înainte, dar dacă nu se va face în viitor, cu siguranță uh, Um, va fi vina mea, cel puțin pe următoarele 16 luni până la următoarea Comisie Europeană. Într-adevăr, avem probleme legate de domeniul hotelurilor, de standardele de siguranță înregistrate în acest domeniu. Sunt lucruri de făcut, de îmbunătățin în ceea ce privește cerințele legislative pentru aceste, această siguranță. În ceea ce privește incendiile este clar că aici sunt afectate nu numai uh, serviciile, ci și produsele pentru a, a asigura o calitate ignifugă a materialelor uh, și uh, anumiți retardatori de flăcări noi intrați pe piață s-ar putea să aibă și efecte negative care nu se cunoșteau înainte. În sfârșit, este clar că siguranța serviciilor este un nou domeniu de explorat care va constitui una dintre prioritățile, prioritățile noastre în cadrul mai amplu al uh, siguranței și este clar că asta va afecta cu siguranță și uh, domeniul politicii consumatorilor. În sfârșit, o întrebare din partea doamnei Rapti. Dată că καλή επιτυχία. Κάτι πάρα πολύ απλό. Mulțumesc. Domnule comisar, aș avea următoarea întrebare pentru dumneavoastră. Consumatorii depind de deciziile multor comisari. Dumneavoastră veți fi unul dintre aceștia. Întrebarea mea e foarte simplă. Sunteți dispus să vă confruntați cu colegii dumneavoastră pentru a avea o protecție sporită a consumatorilor? În cazuri cum ar fi Uh, cel al acțiunilor colective în justiție. Mulțumesc. Între răspunsul meu este următorul. Este exact ceea ce îmi doresc ca și comisar și anume să nu uh, fiu deloc indulgent când vine vorba de așteptările, drepturile consumatorilor și să fiu vigilent în această privință, inclusiv când vine vorba de alte politici cu impact. Am discutat cu o serie de comisari și vicepreședinței Comisiei Europene în sensul că am discutat cu ei și am motive de optimism. Am observat că ei sunt gata să nu considere interesele consumatorilor ca ceva care le va pune bețe roate pentru propriile politici, ci din potrivă politica consumatorilor și interesele acestora să devină o parte integrată din propriile lor politici. După părerea mea, un astfel de exercițiu nu va pune în evidență conflicte între diferitele politici, din potrivă va fi o dovadă de acțiuni sau o ocazie pentru a coopera împreună și pentru a promova împreună politica consumatorilor, dar este clar că atunci când va fi nevoie să pun umărul la treabă, o voi face. Mulțumesc, spune domnul Harbour. Mulțumesc, dragi colegi, pentru că v-ați respectat timpul de vorbire. 29 de colegi au pus întrebări și vă mulțumesc pentru că ați respectat exercițiul nostru și vreau acum să-l invit pe comisarul desemnat să fac o mică remarcă finală. 5 minute. Și apoi mai rămân încă câteva minute pentru a uh, termina reuniunea noastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, pentru acest schimb de vedere intens, valoros și care m-a inspirat. Uh, asta arată încă o dată angajamentul dumneavoastră în ceea ce privește politica consumatorilor și uh, în ceea ce privește un comisar desemnat pentru acest post, toate aceste lucruri în vederea creșterii și ocupării este clar că rolul consumatorilor în acest uh, context economic are mare potențial, potențial acum și în viitor. Și bineînțeles că mi-aș dori să mă ridic la înălțimea așteptărilor, a ambițiilor și a nivelului de interes pe care îl uh, demonstrați când vine vorba de această politică a consumatorilor europeană. Aș dori să subliniez acum câteva dintre ocaziile unice, oportunitățile pe care le aduce acest portofoliu pe o perioadă de timp destul de scurtă, de aceea importante sunt prioritățile pe care mi le propun. În primul rând, o să încerc să fac tot ce este posibil pentru a îmbunătăți vizibilitatea politicii consumatorilor pe plan european, în politicile europene și pentru a reflecta uh, aceste beneficii asupra politicii consumatorilor. O să mă acces pe agenda consumatorului și pentru ca acest exercițiu să fie încununat de succes, o să am nevoie de o serie de parteneri și de toți cei interesați în sensul participărilor de pline. Prioritățile mele principale, sunt, dacă sunt confirmate, se leagă în primul rând de completarea cadrului juridic actual în ceea ce privește uh, diagnosticele in vitro, dispozițiile medicale, aparatura medicală, care de asemenea se completează cu tot ce înseamnă serviciile bancare online, toate acestea în slujba intereselor consumatorului. De asemenea, aș dori să punem, să facem mai mult în ceea ce privește capacitatea de respectare a legislației cu coordonarea împreună cu autoritățile naționale pe plan european. Deci și pe plan european, de asemenea, nu știu dacă am reușit să spun cât de nerăbdător sunt să particip, să cooperez cu toate părțile interesate pentru a pune în aplicare această politică și dorința mea de asemenea de a comunica consumatorilor cât privește avantajele clare ale politicii noastre de consuma, pentru consumatori, o politică mai bine țintită și care să reflecte mai bine nevoile reale ale consumatorilor. Dar bineînțeles că avem nevoie de informații și de informare și a sectoarelor noastre industriale, dar și a firmelor noastre, ca și acestea să fie la rândul lor conștientizate de importanța protecției consumatorilor, de regulamentele în vigoare în acest domeniu și pentru a putea să știe la ce să se aștepte cu, în ce privește produsele lor încă de la concepție și fabricare. Domnilor și domnilor, Politica consumatorilor uh, este o acțiune comună și vom lucra împreună, sper eu, dacă sunt confirmat în acest post. Sper că îmi veți da ocazia să cooperez strâns cu Parlamentul dumneavoastră, mai ales când vine vorba de legislația aflată în discuție actualmente, care sper că va fi adoptată până la sfârșitul acestui mandat legislativ al uh, Parlamentului dumneavoastră, dar îmi doresc o cooperare și pe multe alte inițiative esențiale pentru consumatori. În sfârșit, eh, aș termina cu o notă personală, dacă îmi permiteți. Am văzut în mod direct care sunt avantajele politicii consumatorilor, beneficiile în Croația. Și țara mea nu are o cultură a consumatorului foarte bine dezvoltată. Dar protecția consumatorilor la începuturile sale a fost ceva ce m-a interesat și imediat mi-am dat seama ce importantă este adoptarea achiului și armonizarea cu legislația europeană și acum că Croația este în pragul aderării, mi-ar place ca acest proces să ducă până la urmă la intrarea de plină a Croației pe piața, în piața internă și iată unul dintre visurile mele care sper să se adeverească. În sfârșit vreau să vă asigur de angajamentul meu de plin pentru obținerea de rezultate clare pentru consumatori, rezultate reale, pentru ca interesele lor reale să fie protejate și toate acestea în cadrul uh, evoluției pieței unice. Vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte constructivă și pentru contribuția dumneavoastră. Ați evocat o serie de aspecte, nu puține, și detalii legate de acțiunile viitoare, de politicile viitoare care trebuie să fie consolidate în viitor și care trebuie să preocupe serviciile Comisiei Europene și eu îmi doresc foarte mult să fac parte din acest proces viitor. Vă mulțumesc! Well, thank you very much. Uh... Mulțumesc, stimate comisar desemnat, pentru participarea dumneavoastră la această audiere. M-am înșelat, aveam 30 de membri care au cerut cuvântul și cred că ne-am descurcat bine și cu timpul. Mulțumiri tuturora. Acum închid formal această sesiune de audiere, însă de asemenea, aș dori să spun celor de la grup și celor de la Envy că ne întâlnim la PH 4 uh, la ora 4 după masă și vom discuta împreună, deci cu coordonatorii, această audiere. Vom da și un verdict. Mulțumesc pentru participarea tuturora. Și încă o dată mulțumiri domnului Mimița pentru că a participat cu foarte multă energie la această audiere. Vă mulțumesc!